So, ladies and gentlemen, dear colleagues, very warm welcome to everybody. It's, uh... Bună dimineața, domnilor și domnilor, bun venit tuturor. Iată, am depășit cu 3 minute, cred că putem începe. Ordinea de zi ați primit-o cu toții. Dorește cineva să modificăm ceva? Se pare că nu. Considerăm ordinea de zi adoptată. Punctul 2. Adoptarea procesului verbal al ședințelor anterioare. Găsiți textul în dosar și dacă nu există obiecții, le considerăm adoptate. Punctul 3 mai găsiți decizia coordonatorilor. Întâlnirea din octombrie și dacă nici aici nu există obiecții, le considerăm adoptate și pe acestea. Punctul 4. Un anunț din partea mea. Această întâlnire este transmisă pe internet, ca de obicei, Așadar, vă rog să vă comportați ca atare. Și să nu vorbiți prea repede. Bun venit și musafirilor noștri din Lisabona, Luleborg, și de la Helsinki până la Taormina. Între 31 octombrie și 1 noiembrie a avut loc întâlnirea comună la Trinidad. Sper că ați avut o vreme bună. Am cerut această întâlnire Cariform UE. A fost abia a treia întâlnire, după cum știți. Am mișcat uh, încet. Sunt puncte de discutat, de exemplu, <clears throat> impactul limitat asupra dezvoltării, situația societății civile și așa mai departe. Raportul îl vom discuta în următoarea noastră ședință. Punctul 5 apoi. despre deplasarea noastră săptămâna trecută în Australia și Noua Zeelandă. A fost interesant pentru că în ambele țări există schimbări de ordin politic, avem un guvern nou. Noua Zeelandă nu, nu există încă, sau nu, nu și intrase în rol noul prim-ministru, iar în Australia au avut probleme cu dubla naționalitate în Parlament și Senat și deci în ambele camere lucrurile sunt un pic cam tulburi. Însă, cu toate acestea, noi doream, doream să ne promovăm propria noastră rezoluție adoptată cu o săptămână înainte cu privire la proiectul de mandat. Și am putut vorbi cu negociatorii, cu parlamentarii și cu o serie întreagă de actori interesați, cu societatea civilă și așa mai departe. <clears throat> Și a fost clar că cu toții își doresc o cooperare mai strânsă. Au fost puse și câteva întrebări critice cu privire la anumite linii tarifare pe partea agricolă și cu Australia am discutat și problema ă, taxelor vamale de 10% pentru mașini europene, apoi taxele suplimentare 30% pentru anumite autoturisme. Uh, Mă rog, până la urmă e și o problemă de negociere. Și eu sunt uh, convins că vom găsi un compromis de succes. Am avut discuții și cu sindicatele din Australia. Am discutat despre aplicarea drepturilor muncitorilor. Așadar am vorbit despre aplicare, despre protejarea investițiilor și se pare că nici măcar acolo nu toată lumea, nu e, nu toată lumea e mulțumită de vechiul sistem ISDS. Deci există un uh, moment nou aici, un angajament și problemă de protejarea investițiilor. Și apoi m-a surprins că um, sindicatele păreau împotriva acordurilor de tip mod 4. Vorbim de imigrație, de situația muncitorilor în state terțe. Nu ține neapărat de acordul nostru, dar trebuie să ne gândim și la asta. Deci cred că ne-am dus acolo la momentul potrivit. exista și o amânare în vizita domnului comisar Malmström. Cred că astfel am putut semnala că suntem gata să începem uh, negocierile și că ne interesează un acord comercial corect. Caroline dorește să adauge ceva și domnul Seinfeld de asemenea. Mulțumesc pentru Vreau să mulțumesc încă o dată secretariatului pentru bună organizare a vizitei și mie mi s-a părut important și un moment potrivit că am fost acolo. Abia aveam timp să schimbăm sălile, atât de interesați au fost cu toții să se întâlnească cu noi. Și am văzut că s-au bucurat de faptul că am făcut această lungă călătorie, că am schimbat păreri cu sindicatele, cu diferiți miniștri. Și mi se pare foarte util că tocmai se adoptase rezoluția. Atunci am avut o bază de discuție <clears throat> și am putut uh, vorbi despre asta. Am observat că cu toții sunt uh, foarte interesați de aceste discuții, neapărat, doresc neapărat acest acord cu Europa, văd plus valoarea uneia și au spus uh, cu toții că vor avea o poziție pragmatică, că vor veni în întâmpinarea noastră, sigur, existând și câteva domenii sensibile. și că textul va fi adoptat în februarie sau martie, am văzut că există o mică dezamăgire. Aș fi sperat că primesc asta încă în acest an. Sigur, și noi ne dorim uh, încheierea negocierilor, dar trebuie să avem o poziție realistă. Astfel de negocieri nu se pot încheia în câteva luni. Și așa, obiectivul mi se pare foarte ambițios și am subliniat în repetate rânduri că aici e vorba de calitate, nu neapărat de viteză și că va rezulta un acord bun odată ce discuțiile vor putea începe. Mulțumesc încă o dată pentru această călătorie frumoasă, am rămas cu multe impresii plăcute, am cunoscut oameni interesanți, am avut discuții frumoase și de aceea mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, domnul Zinfeld. Mulțumesc, domnule președinte. Da, a fost o vizită foarte constructivă. Nu doar pentru că a fost foarte bine organizată, ci în primul rând și pentru că am avut întâlniri cu o paletă foarte largă de reprezentanți reprezentanței diferitelor instituții și care au uh, un interes direct. Deci nu doar reprezentanței Parlamentului și ai Guvernului, ci și din domeniul lumii de afaceri, angajați, asociații și chiar și minorități. Minoritățile au situația lor specială în Noua Zeelandă, poate mai puțin în Australia, dar Există, iată, și această situație. Și ei se întreabă ce, în ce fel se va schimba situația lor în cazul semnării unui tratat între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă. Mi s-a părut interesant să ascult poziția acestor minorități din Noua Zeelandă. am văzut că au mari speranțe de ordin economic. Au spus foarte clar ce doresc să obțină și pe când Australia are mai degrabă așteptări de ordin uh, în rândul societății sau aștept așteptările sunt în rândul societății, e vorba de statutul acestui acord în societate. Iar în ceea ce privește perspectivele cu ce, ce spusese domnul președinte și antevorbitoarea mea, după părerea lor, chiar s-ar mai putea negocia doar o săptămână și s-ar putea adopta textul, dar să nici nu ne păcălim. Sunt țări foarte apropiate, tradițional, cultural, religios, dar și în ceea ce privește cultura, cultura pieței de afaceri, mediul și așa mai departe. De aceea pare că avem mai multe puncte comune decât puncte care ne diferențează. La fel au fost și discuțiile cu Canada și ei sunt foarte apropiați de cultura noastră. Dacă nu ne pune nimeni piedici, cred că am putea ajunge la un acord în timp util. A fost o discuție utilă care a venit la momentul potrivit și cu un climat bun și asta pe diferite niveluri. Mulțumesc! David Campbell Bannerman acum. Mulțumesc, felicitări, mi-ați uh, reușit să-mi pronunțați numele întreg. A fost o vizită utilă, deci așa cum știți, am rămas în continuare în Noua Zeelandă după ce delegația s-a dus în Australia. Mi s-a părut o vizită utilă. L-am întâlnit pe fostul ministru de comerț după ce dumneavoastră ați plecați. Într-adevăr, cred că am fost uh, prima delegație care s-a întâlnit cu unii dintre noi miniștri am întâlnit și reprezentanții a industriei, fermieri. Am putut înțelege cum stau lucrurile. Am văzut că există temeri legate de protecționism, despre eventuale sancțiuni. Indicațiile geografice nu par să-i streseze prea mult și cred că vor să vadă proiectul mișcându-se. nu pare să-i uh, îngrijoreze faptul că nu vom avea un capitol pe investiții. Există aspecte interesate legate de, interesante legate de complementaritate. În ceea ce privește sezonul, acesta durează foarte scurt, foarte puțin. e mai degrabă ceva complementar. E vorba de uh, exporturile de carne de miel. Deci sezonul durează foarte puțin și doar un aspect complementar, nu, nu pune probleme. Deci eu aștept ca aceste discuții să, să continue și a fost o vizită care a meritat pe deplin. Președintele, da, într-adevăr, o vizită fructoasă. Așadar, în concluzie, atât Noua Zeelandă, cât și Australia, cât și, desigur, Uniunea Europeană, suntem cu toții conștienți de nevoia unui astfel de sistem uh, bazat pe reguli uh, bazat pe reguli și nu doar pe putere, cum cer alți uh, parteneri. E un semnal pozitiv. A fost greu de organizat, mulțumim secretariatului și așa cum uh, știți, au fost multe întâlniri care au început la timp. Deci, pe scurt, de bine. Iată așadar concluziile pe scurt. Și acum avem timp 20 de minute. N-a fost o... Nu urmează o discuție în detaliu, ci doar o prezentare din partea comisiei cu întrebări eventual. Vom reveni asupra acestui aspect pentru că e un exercițiu nou. Noi am cerut de multă vreme încoace acest lucru Întotdeauna dorim să ajutăm Comisia cu recomandări în negocieri, pentru că până la urmă noi trebuie să ratificăm. Să câteodată am impresia că cea mai importantă activitate începe după ratificare, problema implementării. Și pentru a arăta cum au fost implementate aceste acorduri, și asta e important pentru noi, Iată că tocmai am adoptat raportul domnului Seinfeld despre acordul, implementarea acordului cu Corea de Sud. Și acum Comisia a pregătit un document nou, a prezentat un raport de implementare a acordurilor de liber schimb este pentru prima dată. Comisar va prezenta astăzi, poate că vom avea timp și pentru întrebări și apoi vom reveni asupra acestui subiect. Și prezentarea acestei abordări noi o va face domnul Corte, director general adjunct DigiTrade. Vă rog. Good morning everybody. Thank you very much. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc domnule Lange pentru primirea dumneavoastră. Îmi vine mult mai ușor acum pentru că ați așezat lucrurile în context. Sunt fericit să fiu astăzi aici, să am șansa de a vă prezenta acest nou raport al Comisiei în ce privește implementarea acordurilor de liber schimb. Cum știți, cum a spus și domnul Lange, Uh, negociem pe multe noi acorduri, uh, lucrăm și pe latura de apărare, instrumente creative și așa mai departe. Și cea de-a treia parte a jobului nostru e partea de implementare a acordurilor existente și uh, adesea nu acordăm atenția cuvenită acestor aspecte. Acum, cu acest raport, încercăm să umplem o lacună, practic, uh, Uh, comisarul însuși a promis că un astfel de raport va apărea și iată, el vă stă la dispoziție. Sigur, e important nu doar să avem o grămadă de informații uh, și să fim transparenți cu ce se petrece, dar e la fel de important să arătăm și unde lucrurile nu funcționează optimal, unde suntem dezamăgiți de implementare, implementarea vreunui acord, fie că e vorba de noi sau de partenerii noștri. mă gândesc la, în principal la comerț, dar și dezvoltarea durabilă, un element oarecum nou și monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă pe teren. Toate aceste elemente le veți regăsi în noul raport. Sunt oarecum jenat, trebuie să vă spun, raportul nu există ca atare pentru că nu a fost adoptat formal, deci uh, vă rog să mă scuzați, e un privilegiu astăzi, e un scup, e, e o lovitură uh, de comunicare. Uh, colegii mei um, mi-au confirmat că astăzi, în această dimineață, raportul va fi adoptat și formal și abia atunci, desigur, cu rapiditate o să vă trimitem acest raport. Îl veți avea în cursul zilei. Cu toate acestea trebuie să-mi cer scuze. Uh, ar fi fost altfel dacă aveam textul cu toții în mână. Ce înseamnă acest raport? Două lucruri. Unu, cum am spus, e un pas în sporirea transparenței și a schimburilor în dialogul pe care îl avem cu dumneavoastră, cu Parlamentul, dar și cu statele membre, asupra felului în care purtăm politica noastră comercială. În al doilea rând, și e la fel de important, acest raport va deveni anual. Sigur, acum e prima dată, dar un astfel de raport va apărea în fiecare an și pe măsură ce dobândim experiență și pe măsură ce dialogăm cu dumneavoastră și cu alți parteneri, va deveni ca un fel de uh, control de sănătate anual. Și mi se pare oportun ca în fiecare an să avem o discuție politică pe această temă. Sigur că multe țin și de dumneavoastră, de felul în care doriți să organizăm acest dialog. Până acum, Comisia a prezentat rapoarte anuale pe marginea trei acorduri de liber schimb. Corea, America Centrală și Columbia, unde există o uh, obligație juridică. Aceste rapoarte există. Iar acesta acoperă acum 22 de acorduri de liber schimb. Cum vă spuneam, va fi dat publicității azi și include o analiză aprofundată a 22 de acorduri de liber schimb care mm, <clears throat> sunt în vigoare în momentul actual. În total, plus cele trei existente, practic acoperim 25 de acorduri de liber schimb. Uh, dacă mă veți întreba, asta e tot? Nu, vom avea mai multe. Până la final vom avea 40, aproximativ 40 de acorduri de liber schimb, dar cele 15 care nu figurează în acest prim exercițiu sunt acorduri de amploare mult mai mică, mă refer la Andorra, San Marino, Muntenegru, Albania, Kosovo. Deci, practic, uh, nu am avut timp să ne acoperim de astfel de acorduri în acest prim raport, dar cu siguranță o vom face anul viitor există un document de lucru atașat acestui raport, un document de 134 de pagini, plin cu date și informații. Vă recomand să-l parcurgeți. O grămadă de date, cum spuneam, informații pe fiecare din aceste 25 de acorduri de liber schimb. Și primele concluzii orizontale, dacă vreți, le veți regăsi și pe ele în raport. Și mai întâi, încercând să răspundem la întrebarea ce se întâmplă cu implementarea prevederilor uh, pentru comerț și dezvoltare durabilă. Avem și o evaluare ex post a acordurilor de liber schimb și dedicăm o secțiune specifică implementării noilor uh, acorduri. Există patru tipuri de acorduri de liber schimb. Deci lucrurile sunt un pic mai complicate decât ne-am imaginat. Uh, practic, familia alcăruită din patru membri, ca să vorbesc așa, și fiecare din cele patru tipuri sunt analizate în raport. Primul grup este, uh, sunt acordurile de primă generație. Bunoară, Mexico, Chile, partenerii din Mediterana, Turcia și Elveția. Sunt destul de vechi aceste acorduri, de aceea se și numesc de primă generație și au o area de aplicare limitată. În al doilea rând, sunt așa numitele acorduri aprofundate cu Ucraina, Georgia și Moldova. Ele merg mai departe, mai ales în ce privește aproximările legislative și integrarea în piața unică aceste acorduri, inclusive com, com... apoi partenerii ACP, a treia categorie și în fine și probabil grupul cel mai patru sunt uh, grupul patru cele mai recente, cele mai moderne acorduri uh, cele de nouă generație care să le numim așa, Corea de Sud, Columbia, Peru, America de Sud și probabil în viitor Canada, Singapore, Vietnam, Japonia, pe măsură ce ele se vor finaliza. Canada nu e acoperită de acest raport, e ceva mult, mult prea recent, de data mult prea recentă și anul viitor ne vom ocupa de acesta. Deci, vedeți, e o diversitate foarte largă de acorduri de liber schimb și meritul raportului e de a explica uh, în detaliu aceste diferențe. Ce facem? Evaluăm aceste patru grupuri de acorduri în mod detaliat, pe baza a cinci indicatori. Ce s-a întâmplat cu fluxurile comerciale cu aceste țări, cum s-au utilizat cotele tarifare, ce s-a întâmplat cu uh, utilizarea tarifelor preferențiale, acolo unde se negociază reducerile tarifare și câte companii din Europa folosesc aceste uh, tarife preferențiale. Apoi, ce se întâmplă în servicii și investiții și, în fine, activitatea organelor de implementare care uh, sunt uh, activate în uh, aceste țări. Din toată bogăția de date ce am uh, conchis noi. Pe de-o parte, e clar că acordurile de liber schimb duc la mai mult comerț și asta e un lucru foarte pozitiv pentru exporturile noastre. Ca să vă dau câteva exemple. Exporturile noastre globale au crescut cu aproximativ 416% uh, către Peru, 70% Chile, 60% Serbia-Corea, 22% America de Sud și 77% uh, cu Ucraina. O a doua observație este că agricultura și autovehiculele care adesea, în miezul discuțiilor, par să beneficieze cel mai mult de pe uh, urma acordurilor, în special de pe urma acordurilor de nouă generație. Este foarte adevărat pentru, uh, este foarte important pentru circumscripțiile care au multă agricultură. Um, cotele tarife preferențiale, TAQ, un subiect delicat, adesea uh, sunt subutilizate atât de partenerii noștri cât și de propriile noastre companii. În ce privește aceste tarife preferențiale, am ajuns la concluzia că nu utilizăm uh, potențialul maxim al acestor uh, reduceri tarifare. Imaginea e mai degrabă sumbră pentru că cifrele sunt mai scăzute de partea companiilor noastre decât de cea a partenerilor noștri, deci aici clar avem nevoie de eforturi. În ce privește prevederile de comerț și durabilitate, TSD, există un dialog foarte valoros cu partenerii noștri pe teme foarte delicate ce țin de piața forței de muncă în acordurile moderne aceste lucruri sunt acoperite. Deci, imaginea de ansamblu e una pozitivă, dar nu ne putem complace, eforturi încă sunt, sunt necesare și eu cred că sunt eforturi pe care trebuie să le derulăm împreună cu dumneavoastră în forma adecvată, uh, simplificând procedurile acolo unde putem, uh, uh, promovându-ne valorile și conștientizând publicul. Trebuie să învățăm din experiență, să înțelegem ce n-a funcționat Uh, și asta împreună cu dumneavoastră și cu alți parteneri. Și știm, de asemenea, că există un raport în pregătire din partea doamnei Saifi aici în Parlament, uh, Comerțul uh, pentru toți și vom vedea cum putem să fuzionăm datele dintr-un raport și din celălalt. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim! Așa cum am anunțat la început, avem un timp limitat, ă, nu vom avea o dezbatere, o discuție detaliată, ci mai degrabă e una în care vom lansa mai degrabă întrebări. Ă, deci un minut și jumătate maxim pentru cei cinci vorbitori care s-au înscris la cuvânt, începând cu Maria. Mulțumesc pentru informațiile primite. Eu aștept ă, cu uh, multă nerăbdare raportul ca atare, așa încât să-l pot citi să-i parcur conținutul. O întrebare în ce privește indicatorii. Vedem că aceștia sunt de ordin cantitativ și nu indicatori calitativi. E doar o impresie a mea din rezumatul pe care l-ați făcut sau uh, în cadrul indicatorilor citați vor exista și nuanțe calitative, indicatori și calitativi pe tema comerțului. A doua mea întrebare și uh, ne vizează pe noi pentru că reflectăm uh, asupra agriculturii. Când spuneți că au existat uh, mari beneficii comerciale pentru agricultură, pentru agricultura europeană, aveți indicatori în ce privește tipul de agricultură? Pentru că uh, dacă e pentru a uh, consolida agricultura productivistă care aduce prejudicii uh, sănătății și mediului, cred că trebuie să ne întrebăm asupra mizei pe care o are comerțul în agricultură. Există deci indicator ceva mai precis? Bună oară! Uh, în ce privește tipul de agricultură, micii fermieri, utilizarea metodelor mai puțin prejudiciabile pentru sănătate și așa mai departe. Fac parte astfel de elemente din indicatorii dumneavoastră? Mulțumim. Domnul Fisas. Muchas gracias, presidente. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, doresc să felicit Comisia pentru această inițiativă extraordinară, care mi se pare extrem de utilă. Două aspecte foarte concrete. În tratatul de liber schimb cu Peru și Columbia s-au adăugat și Ecuadorul și aș dori să știu dacă deja se alătură uh, țărilor andine, Peru și Columbia, sau este în continuare un tratat separat în analiza dumneavoastră? Și pentru a continua cele spuse de colega noastră Arena, eu cred că e foarte interesant ce s-a spus despre agricultură. Mie mi se pare că întotdeauna avem un fel de conflict în Comisia de Agricultură pentru că avem uh, puncte de vedere foarte împărțite. Și mie mi se pare că în acest caz Ă, dumneavoastră ați afirmat că produsele agricole au avut de câștigat și asta poate ar merita să fie evaluat împreună cu Comisia de Agricultură pentru a putea exploata aceste date și pentru a le discuta cu colegii din Comisia de Agricultură, pentru că întotdeauna există ă, un punct de vedere diferit. Mulțumesc. Gracias. Uh, now, Mr. Domnul Campbell Berneman. Mulțumesc, domnule președinte. O scurtă întrebare ce ține de tipul modern de acorduri cu Canada, ați menționat Columbia, Peru și, desigur, Corea de Sud. Această uh, Tema MFN ar putea fi relevantă pentru discuțiile comerciale în cadrul Brexit, dar aș avea, niș- aș avea nevoie de mai multe informații aici pentru că este important din perspectiva viitoarelor acorduri cuprinzătoare și aprofundate. Astfel de elemente vor fi incluse automat în noile acorduri și care ar fi implicațiile cât de uh, obligatorii vor fi astfel de clauze. Mulțumim. Doamna Darling, mulțumesc și eu aștept cu nerăbdare raportul. Mi-ar fi plăcut să pot să o fac înainte, să-l parcurg, să-l citesc, ca să pot formula niște întrebări mai pertinente. Doar o primă observație acum. Va fi interesant de văzut care e impactul asupra fluxurilor comerciale, în special în contextul Brexit. E deprimant să vedem ce părăsim dacă vom ieși din Uniunea Vamală și piața unică ca urmare a Brexit. Deci, pentru noi, la nivel intern, va fi util să avem astfel de informații. O întrebare mai specifică legat și de ce spunea Maria, indicatori calitativi, în special în ce privește comerțul și dezvoltarea durabilă. Cum ați evaluat implementarea acestora? Se leagă ea de uh, preocupările uh, care au fost semnalate au fost rezolvate sau nu? Ne puteți spune mai multe despre acest, acest indicator calitativ? Mulțumim. Domnul Salafranca. Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, pentru ca să nu epuizez un minut și jumătate. Vreau să-mi exprim interesul față de acest raport, care răspunde pe deplin unor criterii de transparență spărită și de eficiență spărită a instrumentelor comerciale. Și nu doar cele 40 despre care discutăm acum și care se află acum în vigoare, ci și referitor la negocierile care sunt în curs, așa cum ne-a explicat și reprezentantul Comisiei, care sunt numeroase. Aș dori să știu dacă această analiză a acordurilor în vigoare a examinat și un capitol specific în ceea ce privește rezolvarea situațiilor de conflict, care mie mi se pare o temă deosebit de importantă și invocarea acelor clauze de salvgardare care în principiu există în aceste acorduri, în așa fel încât să avem o idee cât mai clară despre aceste aspecte. Mulțumesc! Gracias und Joachim Schuster. Ja, eh, vielen Dank. Domnul Joachim Schuster. Da, e un pic greu să discutăm raportul fără să-l cunoaștem. De aceea o singură întrebare. Ați spus că la capitolele DST că sunt tratate în raport și că s-au purtat multe discuții acolo. Se încearcă și tragerea unor concluzii și a unor consecințe pentru viitor, pentru că la cel puțin un acord cu Corea Transpunerea dispozițiilor legate de dreptul muncii e desperiat. Există ceva declarativ în acest sens sau atât rămâne la nivelul descrierii faptului că au existat discuții? Mulțumesc. Kjost, you have now five minutes to answer. Please. Well, thank you very much. And... A venit și momentul răspunsurilor, Joost. Dar regret odată în plus că nu am putut să vă pun la dispoziție dinainte raportul, dar e pe drum și îl veți analiza, sunt sigur. Uh, data viitoare o să am și eu mai mult uh, timp să pregătesc. Doamna Arana, deocamdată indicatorii, într-adevăr, uh, sunt mai degrabă cantitative. aveți dreptate. În ce privește agricultura, nu Uh, mergem în profunzimea detaliului pe care dumneavoastră o doriți. Cifrele sunt cifre macro. Uh, ne uităm la producția agricolă. Mm, poate că uh, în viitor vom putea să analizăm mai nuanțat. În ce privește dezvoltarea durabilă, aici analiza este mult mai calitativă pentru că avem puține cifre și acolo raportul e mult mai calitativ. A doua întrebare, Ecuadorul. Ecuadorul nu e inclus în raport pentru că a intervenit mult prea târziu, vorbim de 2016, deci nu a putut fi cuprins în acest raport. Peru și Columbia, în schimb, uh, se regăsesc uh, separat în raport. Dimensiunea Brexit. Da, un lucru limpede, nu neapărat în acest raport, dar în abordarea pe care am avut-o, este că, într-adevăr, uh, aceste acorduri de liber schimb vor rămâne relevante pentru Uniune, pentru Uniunea celor 27, odată ce Marea Britanie ne-a părăsit și atunci uh, Marea Britanie va trebui să se descurce cu pierderile pe care le va înregistra. Aceste acorduri de liber schimb nu se vor mai aplica Marii Britanii, este limpede. Uh, soluționarea litigiilor, da, este inclusă în capitolele care se referă la organizarea instituțională. Și sunt lucruri relevante, pentru că acordurile de uh, primă generație nu aveau astfel de prevedere, astfel de măsuri și tocmai de aceea noi le modernizăm. Bună oară cu Turcia, dar și cu o seamă de alte țări. Sunt slăbiciuni ale vechilor acorduri existente. Domnul Schuster, TSD și implementarea în Corea. Uh, aceste lucruri sunt tratate într-un raport separat pe Corea și e o evaluare mai degrabă calitativă, încercând să mergem mai departe decât să vă oferim numărul de ședințe pe care l-am avut pe temă. Și acest raport nu e în niciun caz uh, un produs final, un produs finit, pentru că <laughs> discuția pe implementarea acordurilor continuă. Este un proces continuu. Acest raport e doar un raport factual uh, de moment unde ne aflăm în uh, momentul de față. Dar lucrurile, firește, sunt mult mai complicate, inclusiv la nivel politic. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Jos, spune președintele. Eu cred că e un pas uriaș în direcția cea bună. Domnule președinte, întreb pe domnul Col. L-am întrebat ce se întâmplă cu uh, clauzele în noile acorduri. Nu v-am răspuns pentru că nu am răspunsul. Uh, este foarte tehnic, recunosc. Am să revin, am să revin. Pentru mine este important uh, pentru viitoarele acorduri. Președintele, încă o dată mulțumim foarte mult, Iost. Apreciem acest pas în direcția cea bună. Analizarea mai detaliată a implementării acordurilor de liber schimb. Vom urmări acest dosar și cu siguranță vom avea dezbateri mult mai aprofundate în viitor. Mulțumim foarte mult! Dragi colegi, Trecem acum la un acord care, potrivit criteriilor lui Iost, este un acord vechi, din categoria 1, uh, de primă generație, vorbim de Mexico. Și ar trebui acum să uh, se transforme într-un acord de nouă generație, de tipul 4, pe măsură ce este modernizat. Nu am să lungesc introducerea mea pentru că nu prea avem timp. Aș saluta însă delegația din Mexico pe domnul ambasador al Mexicului, excelența sa domnul Segovia, și șeful negociator pentru Mexico, domnul Vera. Uh, social, reprezentanța delegației mexicane, pe care îi salut și acum vrem să știm cum evoluează negocierea pentru modernizarea acestui acord cu Mexico. Și mai întâi am să-i dau cuvântul șefului negociator de partea noastră, bunul nostru coleg de la Comisia Europeană, Mauro, te rog. Ben, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața tuturor, domnilor și domnilor. Sunt foarte încântat să fiu de față. Cred că o să trebuiască să te corectezi imediat. Din păcate, nu sunt eu negociatorul șef, ci mai degrabă un coleg de-al meu care acum călătorește. Însă, am urmărit foarte îndeaproape aceste negocieri și sunt gata să vă răspund la întrebări. Având în vedere că ne presează timpul, am să fac o prezentare mai scurtă și am să amintesc doar faptul că sunt negocieri pentru modernizarea unui acord existent. Deci deja avem o bază de lucru foarte bună. Există o muncă deja realizată, făcută deja cu mult timp în urmă și care a dat rezultate foarte bune până în prezent și pentru Mexic și pentru Uniunea Europeană. Acum există câteva reguli de bază în ceea ce privește tarifele preferențiale, investițiile, dar multe dintre acestea sunt reguli de bază, mai ales în domeniul serviciilor. Deci modernizare ce înseamnă? Înseamnă că trebuie să definitivăm acest acord um, în ceea ce privește, spre exemplu, munca pe chestiuni agricole a fost deja realizată și acum mai trebuie să mai facem munca referitoare la servicii și, deci, să îl modernizăm și să-l aliniem cu acorduri mai recente, mai moderne, cum ar fi, spre exemplu, Uh, cel cu Canada, pentru că și Mexicul și Canada sunt uh, integrate în peisajul nord-american. Au, au, mai, au mai rămas multe negocieri de realizat. Avem o țintă împreună cu Mexicul să încheiem negocierile până la sfârșitul acestui an. E adevărat că e un scop greu de realizat, dar ne străduim să-l realizăm. Și Discuțiile dintre domnul Guahardo și doamna comisar Malmström au confirmat intențiile reciproce de a uh, atinge acest uh, scop. E un moment intens de negocieri. Și, în continuare, mai sunt multe lucruri de făcut și multe progrese de realizat. Știți care este deviza noastră? Timpul sau faptul că ne grăbim nu trebuie să fie pe spuza calității. Și mă gândesc că această deviză este și mai valabilă pentru acest uh, acord, pentru că avem deja un acord cu Mexicul și dacă reușim să-l îmbunătățim, cu atât mai bine. Deci substanța, conținutul reprezintă elementul cel mai important, deși ar fi bine atât pentru Uniunea Europeană și, cât și pentru Mexic să încheiem aceste negocieri în următoarele săptămâni. Dar de ce e dificil? Se pare că Mexicul nu a reușit să-și asume anumite angajamente la nivel federal, dar știți că este un element cheie, un obiectiv cheie. Dacă este să ne uităm la domeniile cele mai importante, cum ar fi licitațiile publice, nu s-a înregistrat nicio îmbunătățire. Dacă nu am avea, într-un fel sau altul, acces la licitații la nivel federal. Noi suntem gata să discutăm cu Mexicul diferite posibilități pentru a rezolva problema, însă, evident, într-un fel sau altul, Angajamentul trebuie să existe. Apoi, întărirea legurilor în ceea ce privește subvenționarea întreprinderilor. Noi am dezvoltat uh, în acordurile noastre recente, uitați-vă la acordul cu Vietnam, niște reguli foarte bune, care sunt uh, foarte bune și mă gândesc că putem să le aplicăm și Mexicului ambițiile referitor la capitolul de servicii. E bine, deocamdată acestea nu sunt la înălțime. Noi să sperăm că vom reuși să relansăm ambițiile, să discutăm cu Mexicul o a doua ofertă de pentru servicii, însă în continuare mai sunt multe de făcut. Apoi, indicațiile geografice. Aici nu avem puncte de vedere diferite în ceea ce vrește scopul final. Mexicul are una dintre cele mai, unul dintre cele mai bune sisteme neeuropene de protecție geografică, dar discuția e dificilă la nivelul numelor. Și știți că indicațiile geografice, în cazul indicațiilor geografice, numele sunt foarte importante. Noi vrem să fim pragmatici, însă e o problemă concretă pe teren. Acum, sincer, multe din problemele cu care ne-am confruntat pot fi rezolvate, se poate găsi un compromis. Și în final, o altă dificultate devenită clasică între timp, protecția investițiilor. Standardele noastre se bazează pe reformă atât pentru sistemele de investiții cât și pentru instanțe și niciun fel Parlamentul, Consiliul și Comisia nu s-ar putea mulțumi cu un sistem care să fie diferit de acest model. Însă singura diferență este uh, apare în momentul în care acel sistem devine o curte multilaterală de soluționare a litigilor. Dacă reușim să găsim asta, Acum trebuie să spunem că partenerii noștri mexicani nu sunt pe deplin convinși de această abordare și nu sunt singuri, știm acest lucru. Există mai și alți parteneri care sunt destul de sceptici pe aceste chestiuni dificile. Și încă două aspecte. Acele domenii în care, în principiu, nu avem niciun fel de diferență de opinii cu partenerii noștri mexicani și știm exact în ce direcție vrem să mergem, dar m-au mai rămas în continuare câteva uh, dificultăți de rezolvat. Lupta împotriva corupției, spre exemplu. Trebuie să subliniez că există câteva aprecieri diferite Însă asta se datorează faptului că e vorba de un acord global și în acesta foarte multe prevederi, mai ales cele care se referă la partea instituțională, um, consultarea, spre exemplu, societății civile, se aplică întregului acord și nu doar părții referitoare la investiții și uh, comerț. Am discutat cu colegii de la SAE și le-am inclus în partea umbrelă a acordului, ca să zic așa. Și de aceea acest lucru e foarte important pentru noi, consultarea cu societatea civilă, pentru că acest lucru uh, sporește intensitatea întregului acord, se aplică întregului acord și nu doar capitolelor referitoare la dezvoltare durabilă și comerț. Acum, în ceea ce privește restul, nu putem spune că avem uh, diferențe de opinii uh, notabile în ceea ce privește substanța. Câteva discuții mai dificile în ceea ce privește partea de punere în aplicare. Am avut câteva dificultăți aici pentru că a existat mai întâi o dezbatere la nivel de Consiliu în ceea ce privește felul în care uh, se implementează aceste uh, acorduri și partea referitoare la comerț și la dezvoltare durabilă. Și am înaintat mai lent decât am anticipat, decât am dorit inițial. Și la negociere am venit și am prezentat abordarea noastră Uh, tradițională cu o clauză de revizuire care ne va permite să rediscutăm cu Mexicul în momentul în care eventual Uniunea Europeană și-ar modifica abordarea. Lupta împotriva corupției e ceva nou, cu totul nou, e pentru prima dată când prezentăm un astfel de capitol. Am să trec peste detalii, eventual dacă aveți întrebări vă voi răspunde la ele, dar vreau să subliniez doar un aspect ne bazăm pe două principii importante. Mai întâi, vrem să reafirmăm angajamentele noastre reciproce. Fără de asta, uh, nu putem avansa. Întotdeauna am avut niște standarde și am încercat să le aplicăm. E vorba de standarde de valori sau uh, e vorba de drepturi. Uh, întotdeauna avem dorința aceasta de a privilegia o abordare, niște standarde internaționale în abordarea noastră. Și, mai mult decât atât, uh, vrem să introducem și anumite reguli bilaterale pe latura de prevenție. Nu știm dacă acest lucru va funcționa, însă, pe de altă parte, cu toții știm că dacă e să pedepsim corupția, când acest lucru se întâmplă chiar și în mod sistematic, nu e suficient. Trebuie să găsești, să tai rău de la rădăcină, să elimini acele condiții care favorizează corupția. Așa că mă voi opri deocamdată aici și în concluzie aș dori să spun că Mexicul este important tocmai pentru că e Mexico. Și comerțul cu Mexic este uh, e foarte important și a fost întotdeauna important și în cadrul ac uh, um, acordului în vigoare. Eu cred că trăim niște vremuri uh, în care abordarea noastră față de acordurile comerciale, bazându-ne pe reguli comune, bazându-ne pe valori, este ceva de dorit, de dorit, doar așa pentru a avea, o, aș spune la nivel egoist, do, reciprocitate, echilibru. Eu cred că e foarte important să facem această muncă cu partenerii noștri și să afirmăm în mod clar că calea de urmat este un comerț deschis, liber și echitabil. Da, într-adevăr, mulțumesc, uh, spune domnul președinte. Nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce a spus. Și mai întâi am să dau cuvântul domnului raportor Moise. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep uh, de unde s-a oprit colegul nostru, Mauro, și vreau să îi mulțumesc pentru această prezentare. E clar că versiunea noastră a evoluat în timp în ultimii ani și e clar că există o contribuție importantă și din partea Parlamentului European. Și noi, în Uniunea Europeană, suntem foarte bine echipați pentru a proteja în mod proactiv această dispariție altor parteneri în lumea globală și putem să reconstruim economia globală, să proiectăm interesele noastre, valorile noastre și uh, cred că ar fi deosebit de interesant și de logic să avem uh, aceste negocieri uh, finalizate cu Mexic până la sfârșitul anului ceea ce ar însemna că la un moment dat, la, în vremuri de nevoie, de restriște, am putea să ajutăm un prieten. Am fi foarte încântat să putem face acest lucru. Însă, așa cum a spus și Mauro, e clar că avem nevoie un rezult, de un rezultat bun pe substanță, pe conținut. Și pentru asta e nevoie de doi parteneri. Și acest uh, rezultat bun trebuie să fie aliniat și cu noua logică uh, comercială pe care am tot construit-o de-a lungul diferitelor acorduri comerciale încheiate în ultimii 3-4 ani. Tocmai de aceea, momentul în care avem aceste discuții este unul important, poate fi un moment decisiv. Am să trec în revistă câteva dintre punctele pe care le-a evocat Mauro și care ar putea în continuare să fie mai detaliate, mai explicate. Interacțiunea cu negocierile NAFTA. Oare n-ar fi mai bine și mai interesant dacă ambele părți ar aștepta pentru a vedea care va fi rezultatul acelor negocieri? Apoi, la bunuri. Aceasta e o negociere fascinantă, pentru că, de fapt, discutăm pe domenii sensibile, pe produse sensibile, produse de agricultură, de pescuit și ar fi interesant să avem mai multe detalii despre cum evoluează lucrurile servicii. Am înțeles de la Mauro că există niveluri diferite de ambiții, dar cum acestea pot fi comparate sau măsurate față de TISA? Gândiți-vă, TISA, NAFTA, partea europeană, partea mexicană, au, ar putea acorda acele uh, prevederi MFN în cazul încheierii acestui acord? Deci concesii pentru servicii făcute atât în cadrul TISA cât și în NAFTA. Apoi, pe investiții, liberalizarea, discuția ca atare pare să fie destul de interesantă și Mauro s-a referit la uh, posibilitățile de soluționare ale litigilor. Și e clar că dimensiunea de acces la piață este una din dimensiunile cele mai importante care merită aprofundate. Apoi, dreptul de a reglementa. Eu am speranța că nu vom avea un fel de limbaj circular nord-american și anume să faci tot ce vrei atâta vreme cât respecti acordul. Uh, se pare că Mexicul pare să insiste asupra acestui lucru, cel puțin așa am fost noi informați la INTA. Apoi achiziții publice, evident. Exercițiul acesta la toate nivelurile de guvernanță uh, este foarte important Apoi, fluxurile de date, vreau să știu dacă vor fi cuprinse sau nu în acord și în ceea ce privește uh, comerțul și dezvoltarea durabilă. Știți foarte bine că Parlamentul acesta a transmis semnale foarte clare pe durata adoptării uh, acordului CETA și apoi rezoluția pe Chile, Australia și Noua Zeelandă și anume că trebuie să ne îndreptăm într-o nouă direcție, să ne gândim la sancțiuni. Chiar dacă nu e neapărat un mandat de natură imperativă, ci să creăm astfel totuși o obligație către Comisie de a merge în acea direcție. Există un document recent publicat în Franța de administrația Macron care merge tocmai în, uh, pe această cale. Eu cred că felul în care uh, rezoluția a fost redactată a fost un compromis dificil și mă gândesc că s-ar putea să aibă repercursiuni dacă acest aspect va fi ignorat. Și aș vrea să știu dacă Mexicul a adoptat deja acest, a, această abordare. E o țară în care acest capitol ar fi, într-adevăr, un acord în care acest capitol ar avea greutate. Și am să ajung la... Mi s-a spus că aveam dreptul să vorbesc 5-7 minute, am vorbit doar 4 până acum, așa că mă întreb spre concluzie. Noi ne punem întrebarea cum am putea să ne îndreptăm în direcția potrivită în ceea ce vrește comerțul și dezvoltarea durabilă. Uh, acordul de la Paris, spre exemplu, formularea este foarte bună. Fiecare parte trebuie să-și respecte angajamentele și notez că acel cuvânt shall în engleză e în continuare între paranteze pătrate. Și e clar că eu uh, sunt și membru într-o comisie care luptă împotriva schimbărilor climatice, deci e foarte important acest lucru. O propunere franceză publicată recent Uh, sugera că la pilonul politic al uh, acordului clauza referitoare la acordul de la Paris ar putea fi integrată, ceea ce ar uh, uh, însemna că la un moment dat un acord poate fi suspendat dacă nu se respectă acordul de la, pământ, de la Paris. Uh, e clar că al doua piatră de temelie importantă o reprezintă convențiile Organizației Internaționale a Muncii. Există o astfel de uh, solicitare din partea Organizației Internaționale a Muncii. Trebuie să stabilim fapte clare că nu se respectă anumite standarde și cred eu că există posibilitatea aplicării unor eventuale sancțiuni dacă astfel de dificultăți ar apărea în acest context. Ar putea fi o, un pas în direcția potrivită și deci convențiile o, Organizația Internațională a Muncii și acordul de la Paris ar, nu ar soluționa totul, dar ar uh, trasa deja o direcție de viitor. Mulțumesc. No... În ceea ce privește faptul că n-ați, nu mai puteți să mai interveniți și la concluzii, o prezentare destul de generală Acum vreau totuși să limitez uh, timpul acordat fiecărui uh, vorbitor, două minute fiecare. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, domnul Fistas. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să aflu că dacă există o posibilitate reală de, încheia, de a definitiva acordul până la sfârșitul anului, să da Dumnezeu așa să fie. Și relațiile noastre sunt istorice cu Mexic și cred că se merită să facem aceste eforturi. Și vreau să indic faptul că grupul PPE este la dispoziția domnului raportor Moise Uh, avem o relație foarte bună și suntem uh, perfect aliniați din punct de vedere al uh, gândirii noastre. După cum a spus și o comisie, mă bucur să văd că a crescut comerțul între Mexic și Uniunea Europeană. Cifrele pe care ni le-ați anunțat demonstrează acest lucru și demonstrează cât de importante sunt relațiile noastre. Acum aș dori să adresez câteva întrebări. Așa a menționat și domnul uh, Sorin Moise. Eu cred că uh, licitațiile publice sunt un subiect important. Cunosc foarte bine Mexicul și știu foarte bine cât de importante sunt statele federale. Um, dacă Mexicul ar putea să discute cu toate uh, statele europene care uh, uh, le-ar oferi acces la uh, licitațiile lor publice, cred că trebuie să fie ceva reciproc, să fie valabil și pentru statele federale din Mexic. Deci un subiect important. De asemenea, o altă, un alt aspect, și anume soluționarea litigiilor, se pare că partea mexicană nu este neapărat convinsă și aș vrea să știu de ce. Uh, și un alt uh, subiect foarte concret, și aș vrea să mi se dea câteva precizări, energie și materii prime. Care sunt obiectivele noastre și în ce etapă ne aflăm? Și în final, pentru a încheia, de asemenea, evident, eu respect regulile produselor de origine, știu că e un subiect foarte tehnic, dar și foarte important. E ceva crucial pentru a putea stabili originea unui produs unui produs și aș dori să știu cum, ce șanse avem să obținem un acord, pe ce sectoare da și pe ce sectoare nu. Mulțumesc. Din partea alte, domnul Tacula îl înlocuiește pe colegul Șova. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director general, dragi colegi. <clears throat> Grupul ALDE susține încheierea acestui acord în cel mai scurt timp cu putință. Comerțul cu Mexic a crescut mult de la acord încoace, sau acum e depășit și nu ne îndeplinim adevăratul potențial. Avem nevoie de acest uh, acord pentru a trata problemele existente și suntem pe calea cea bună pentru a ne atinge obiectivele un acord modernizat ar trebui să țină, să includă și dispoziții despre libera mișcare a datelor. Asta fiind nu doar în avantajul parteneriatului cu Mexic, ci și pentru a stabili niște standarde la nivel global. Am pierdut deja această ocazie cu Japonia și nu ne putem permite să pierdem și cu Mexicul. Sperăm că următoarea rundă de negocieri la sfârșitul acestei luni va da mai multe rezultate și ne va permite să încheiem acordul în cel mai scurt timp. Mulțumesc, Maria Arena. Mulțumesc. Am o întrebare oarecum tehnică în ce privește mixitatea negocierii. După hotărârea de la Singapore, vedem că există o parte care figurează în cea nemixtă și cealaltă care figurează în partea mixtă și ați vorbit de investiții. Cum veți gestiona ameliorarea acordului cu Mexicul în această nouă configurare, uh, configurație, mixitate versus non-mixitate. Uh, adică anumite state membre trebuie să ratifice sau nu. În al doilea rând, la capitolul dezvoltare durabilă ați spus că soluția ar putea fi, dacă am înțeles eu bine, clauza de revizuire. Și deci să putem progresa pe aceste linie. Cred că pozițiile au fost clare mai ales în ce privește grupul meu politic, la dezvoltare durabilă cu mecanisme de sancțiune, adică care nu vizează soluționarea litigilor exclusiv, ci trebuie să fie același, aceeași abordare a dezvoltării durare în întregul raport. Aveți un angajament pe această temă, ați evocat de asemenea tema sancțiunilor, dar putem oare progresa aici și, cum spuneați în introducerea dumneavoastră, dacă Uh, nu obținem un nou acord, îl avem totuși pe cel vechi, deci există o bază de discuții cu Mexicul și aș vrea să știu care e poziția dumneavoastră, în special acest capitol dezvoltare durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc, Caroline! Mulțumesc, domnule președinte! Eu aș vrea să vă întreb, ieri a avut loc o audiere despre comerțul digital și s-a spus acolo că în acordul cu Mexic intră și un capitol acum pentru comerțul digital. În ce măsură ne puteți spune ceva în acest sens? Există oare deja documente pe care le-am putea studia? Mulțumesc. Bine. Mauro, 5-6 minute? Nu, scuze. Rog, ridicați mâna. Domnul Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să amintesc faptul că acest acord este un acord de asociere dincolo de componenta de liber schimb, care ar fi foarte importantă. Eu sunt raportor în uh, Comisia pentru Afaceri Externe pentru acest acord și aș dori să amintesc uh, datele, cifrele prezentate de domnul uh, Fisas care au fost prezentate de altfel de reprezentantul uh, Comisiei. Deci e vorba de o, creștere a comerțului de 416% cu Mexicul și asta pe baza acordului anterior. Mă întreb oare nu cumva a avut loc o transformare foarte interesantă a uh, tipului de produse pe care Mexicul l-a exportat. Au trecut de la 25% din materii prime la 75% de produse cu valoare, cu plus valoare. Ceea ce mie mi se pare că e o indicație foarte pertinentă și aș vrea să insist asupra acestui aspect și aș dori să întreb reprezentantul Comisiei un aspect. Uh, dorința aceasta de a finaliza acordul până la sfârșitul anului. Au existat chiar două de declarații din partea Consiliului European în acest sens. Una al președintelui Comisiei la ultima noastră ședință plenară, când a venit și ne-a informat despre rezultatele uh, Consiliului European, eu înțeleg că dorința aceasta de a nu sacrifica conținutul din pripă este un argument important. Dar noi ce vrem este să vedem dacă suntem în măsură să ne realizăm obiectivele scontate și să sporim nivelul de ambiții într-un moment în care Uniunea Europeană, așa cum amintea raportorul pentru comisia noastră, avem o politică comercială clar definită. E clar că Mexicul a făcut modificări constituționale foarte importante în domeniul telecomunicațiilor, energiei, și uh, cred că noi vom avea de câștigat de pe urma acestor oportunități. Deci, Mă gândesc că, așa cum a spus doamna comisar Malmström, Comisia Europeană trebuie să mobilizeze toate eforturile posibile pentru a ajunge la un acord uh, care să se facă la momentul potrivit. Și întrebarea mea este următoarea. Merg un pic pe în aceeași direcție, așa cum spunea și domnul raportor. E o întrebare referitoare la calendar, la timp ar, uh, dânsul a sugerat să, ref, să așteptăm un pic până când va fi revizuit acordul NAFTA și eventual, nu știu, ar, ar trebui ca poate Uniunea Europeană să participe la, la definitivarea acestei, uh, acestor, uh, acestor acorduri. Eu cred că Uniunea Europeană ar face bine să participe la definitivarea lor pentru a le uh, uh, influența. Mulțumesc, care cuvântul, domnul Ferro. monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Intervin în calitatea mea de coordonator al grupului uh, NF. Uh, Vă mulțumesc pentru dezbatere. Aș reaminti un punct procedural din anul 2006. Uniunea Europeană s-a lansat în semnătura unui număr de acorduri de liber schimb. Astăzi, Uniunea Europeană dorește să participe la uh, scăderea unor uh, tarife vamale și restrângerea schimburilor internaționale. Spun asta pentru că asistăm la începutul legislaturii la o seamă de acorduri. Tratatul CETA, Australia, Noua Zeelandă și vedem dificultățile cu care se confruntă Mercosur. Um, Astăzi ni se prezintă acest acord cu un pilon economic important, acord cu Mexicul, Mexicul, un acord încă și mai liberal decât altele. Înainte de a vă lansa întrebarea mea, aș vrea să spun uh, că mi se pare că prezentarea care se face a acestui acord cu Mexicul uh, ridică mari semne de întrebare. Ne întrebăm de ce ni se anunță astăzi un acord cu Mexicul. Documentul pe care l-am citit face aluzie directă la tratatele transatlantice și aș vrea să știu dacă dorește Comisia să forțeze mâna președintelui Statelor Unite sau dacă acest acord vizează să eludeze problema Statelor Unite și să uh, permită un acord mult mai larg. Iată și întrebarea mea. E foarte simplă. Astăzi, acest acord cu între Uniunea Europeană și Mexic nu e oare noua matrice pe care Alena vrea să-și o dea, aceea de a consolida acest acord american, așa încât economia europeană să fie prizoniera unui nou tratat de liber schimb. David Campbell Bannerman. David Campbell Bannerman. Mulțumesc foarte pe scurt. Cere salută acest nou acord. Am dorit să fie încheiat uh, până la sfârșitul anului sau cât mai rapid cu putință. Există câteva întrebări. Odată mă întrebam dacă negocierile pe NAFTA influențează partea legată de indicatori geografici, protecția geografică. Și, în al doilea rând, ce întârzie accesul achizițiilor publice, la achiziții publice. Mulțumesc. Intervenție fără microfon. cer scuze pentru faptul că nu voi putea da toate detaliile. Însă Lina Koenig și echipa mea și eu să vă stăm la dispoziție, ne puteți trimite întrebări dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsuri. Așadar, îmi cer scuze anticipat. De ce acordul, de deci ce acum NAFTA și acordul de asociere le iau toate împreună. Așa cum spunea doamna Salafranca, e un acord de asociere, un acord global. A fost în funcție mai de peste 10 ani, funcționează foarte bine, lipsesc câteva aspecte, însă e primul din uh, noua generație Un lucru care nu apare în acordul inițial este acel capitol TST. Deci deja un motiv într-o schimbare pentru inovație. E un acord de asociere, trebuie privit în ansamblu. Dar uitați-vă la celelalte părți ale acordului pentru că veți găsi lucruri interesante acolo. Am vorbit de structura societății, cu societatea civilă, să e doar un singur aspect dintre mai multe. Apoi, s-a pus o întrebare, legătura cu acordul de la Paris, dacă se există o clauză acolo. Da, noi am fi pentru. Acest lucru a fost tratat de colegii din uh, Statele Unite, o discuție pe care statele membre au mai multe de spus în mod direct. Nu știu unde se va ajunge, Însă ar fi bine dacă așa s-ar întâmpla. Despre nafta, dacă să așteptăm. Dacă așteptăm la fiecare negociere sau dacă partenerii noștri așteaptă la fiecare negociere unde suntem, apoi așteptăm până la Sfântul așteaptă. Am avut aceeași problemă cu alte acorduri. Au fost probleme pentru parteneri, le-am depășit. Nu cred că ar trebui să așteptăm. Poate vom fi obligați. Depinde și cum decurg negocierile pe nafta și cât de dificil va fi pentru Mexic. Asta nu pot ști. Ce pot spune este că nu avem nicio intenție în a aștepta și nici indicații din partea Mexic cum că ei ar vrea să aștepte. Câteodată lucrurile sunt mai dificile decât am aștepta și lucrurile se așează în uh, ordinea lor. Nu vă spun că nu, nu, că nu se va întâmpla. Eu vă spun că nu vrem să se întâmple. Dacă se întâmplă, va fi împotriva voinței noastre. Servicii, comparații cu alte texte. Nivelul nostru de ambiții e similar cu ce am făcut cu CITA și cu Japonia vor fi diferențe în detalii, ca să dau un singur exemplu, transportul maritim a fost dificil cu Canada, foarte dificil cu Japonia, mult mai puțin dificil cu Mexic. Alte domenii, libera mișcare a persoanelor, unde au dificultăți cu Canada, nu am avut dificultăți cu Japonia, dar există dificultăți cu Mexic. Deci, există schimbări, câteodată importante, însă nivelul general E cam ca la CITA și Japonia. Dreptul de a reglementa. Avem abordarea noastră, face parte integrantă din uh, abordarea noastră actuală și nu vrem să ne îndepărtăm de aceasta. Tot ce vă spun e poziția europeană. Mexic nu e de acord pe toate punctele, altfel am fi încheiat negocierile deja. Sperăm să-i putem convinge că nu trebuie să se teamă de această abordare, din contra. Achizițiile publice, așa cum am spus, e foarte important să existe acces la nivel subfederal, cât până unde vom vedea. Ei au uh, uh, aspecte juridice pe care trebuie să lucreze. Am făcut-o și cu alte țări cu sistem federal, cu Canada, de exemplu. Canada a fost, uh, în mod tradițional, una din cele mai dificile țări de tratat. Uh, avem încredere că va funcționa, dar nu ne miră faptul că durează fluxurile de date. Mă tem că va trebui să trec peste acest subiect pentru că știți care e situația. Există o dezbatere în comisie, nu s-a încheiat încă și nu vă pot spune eu nimic prea util astăzi. Apoi, capitolele TST și așa mai departe. S-au făcut auzite voci puternice, clare, cerând să ne mișcăm înspre sancțiuni. Nu intru în uh, discuția lungă dacă când spun sancțiuni chiar e vorba de sancțiuni sau altceva. Dar discuția nu s-a încheiat. Da, răspundem Parlamentului și Consiliului, însă avem nevoie de părere clară, de o viziune clară din partea Consiliului și Parlamentului pentru a ne schimba abordarea. Motivele sunt clare și facem tot ce putem pentru a nu încurca asta în dispoziția actuală, încercând să ne folosim de acest uh, moment pentru a trage concluziile. Doamna Sala Franca are dreptate, e momentul potrivit o putem face? Nu știu. Cred, dar nu pot fi sigur. Dacă o putem face acum, la nivelul corespunzător, pe fond, da, fi important din multe motive. Convențiile Organizației Mondiale a Muncii ar putea să funcționeze în sistemul mexican. Avem speranța. Colegii din Mexic ne informează, dar uh, ține de suveranitatea națională. Vă aduc aminte că erau vremuri când uh, statele membre nu ratificaseră toate convențiile și aveau dificultăți. Noi însă nu, vom, uh, nu ne vom opri din a cere și a argumenta și a încerca să convingem Mexicul că așa trebuie procedat. Nu ne vom opri în negocieri nici după rămâne o parte importantă a politicii noastre și nu ne vom opri din a cere ratificarea și implementarea efectivă. Energie, materie primă. Avem piețe destul de deschise și în, aici în Mexic, piețe de energie Vom încerca să reflectăm asta în capitol. Se progresează bine, însă există câteva aspecte dificile. Știți, uh, această politică pe care o au, noi am vrea să eliminăm aceste restricții de export ale partenerilor noștri, dar în rest există un consens la scară largă. Reguli de origine am încheiat aproape toate capitolele, suntem aproape de finalizarea celorlalte. Avem probleme la textile, autoturisme și câteva produse agricole, ceea ce nu e, nu e surprinzător, dată fiind aceste sectoare. Am spus foarte clar, după poziția curții, că nu vom interfera cu acorduri existente. Nu vom interfera peste SITA. Da, trebuie modernizat, trebuie rediscutat, dar nu vom încerca să studiem acum structura acestui acord. Acest exercițiu va fi chiar mai mare decât SITA. Nu vom face nici pentru Chile, nici pentru Mercosur. A fost încheiat cu mult timp în urmă ca un acord care rămâne valid. Deci nu vom avea acum o discuție politică dificilă care n-ar fi potrivită. Mă uit și la natura acestor acorduri. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor. Dacă nu, însă vă rog să reveniți și discutăm în bilateral. Mulțumesc. Iată, am avut această discuție, cel puțin în această bulă europeană. Și ar fi interesant să auzim poziția Mexicului. Dau cuvântul negociatorului șef, domnul Aguera. Buenos días. Mulțumesc, bună ziua tuturor. Vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea aceasta de a împărtăși punctul nostru de vedere. De când s-au lansat negocierile pentru modernizarea acordului nostru în 2016, referitor la partea comercială, am avut cinci runde formale și munca noastră s-a intensificat chiar cu începerea de anul acesta și am reușit să avem întâlniri aproape în fiecare lună, întâlniri formale sau intersesiuni, ceea ce demonstrează că există un angajament din partea ambelor părți pentru a încerca să definitivăm negocierile anul acesta acesta. Iar pentru aceasta, săptămâna viitoare, vor, se vor întruni diferite grupuri la Bruxelles și va avea o rundă extraordinară de negocieri în săptămâna din 27 noiembrie în Mexic, după care vom mai avea încă o rundă în săptămâna din 18 decembrie la Bruxelles, la nivel ministerial. Din cele 20 de runde de negocieri care au fost organizate, am reușit să încheiem doar două dintre ele. Am avansat pe toate temele în mod uh, uh clar. Spre exemplu, în ceea ce privește anticorupția și propunerea Uniunii Europene pe care noi am primit-o acum mai puțin de o săptămână, de o lună, în cea de-a cincea rundă de negociere. Echipele noastre au discutat diferitele uh, teme, cum ar fi rapoarte financiare, intervenția în sectorul privat. Trebuie să vă spunem că lupta împotriva anticorupției trebuie să se limiteze doar la comerț și investiții. Un alt aspect în care am avansat în mod uh, important, cum ar fi, spre exemplu, uh, comerțul cu servicii și bunuri. Până recent, în uh, acordul de asociere transpacifică și în dorința de modernizare, Mexicul nu a negociat capitole în ceea ce vrește condițiile de muncă și aspectele de mediu. În consecință, este o primă experiență a Mexicului pentru a negocia astfel de uh, subiecte specifice am avut un dialog constructiv cu Uniunea Europeană care ne-a permis să găsim puncte de convergență care să meargă dincolo doar de un angajament general și de un cadru de cooperare, ci care să ne permită să abordăm și anumite uh, măsuri specifice în ceea ce privește conservarea biodiversității, uh, utilizarea durabilă a uh, pescuitului, agriculturii, lupta împotriva schimbărilor uh, climatice și așa mai departe. Și una dintre temele cele mai complexe a negocierea a reprezentat o mecanism mecanismul de soluționare a litigiilor având în vedere că există o abordare foarte diferită. Și înțelegem cât de important este pentru Uniunea Europeană acest aspect. Acum ne mai gândim să vedem care vor fi beneficiile pe care le va prezenta câteva elemente inovatoare din acest sistem avem niște dubii rezonabile despre felul în care ar putea funcționa un astfel de sistem și uh, acesta nu a dat roade până în prezent, însă în continuare trebuie să lucrăm până când vom găsi o soluție. Și în final aș dori să menționez niște teme care nu sunt chiar atât de dificile, care au fost uh, evocate, proprietatea intelectuală, spre exemplu, produsele de origine geografică, și vreau să spun că uh, este un interes prioritar și pentru noi apoi licitații publice, reguli de origine, uh, toate acestea sunt importante, dar mai ales preocuparea principală din partea Mexicului reprezintă accesul la piața de bunuri. Și acolo în continuare mai sunt multe eforturi de făcut pentru a găsi un echilibru, în așa fel încât să ajungem la o adevărată modernizare a acordului în vigoare între Uniunea Europeană și Mexic. Mulțumesc pentru atenție. Gracias. Mulțumesc și astfel uh, încheiem acest punct pe modernizarea acestui acord comercial cu Mexic. Mulțumesc tuturor! Ținem legătura. Trecem la punctul 8. Începem sesiunea de vot. Întâi, rezoluția cu privire la conferința ministerială. Înainte de a începe votul, facem un test în mod electronic. Deschid votul acum. And the vote is closed. Am închis votul. Se adoptă.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 se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 38 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 39 pentru, potrivă, abțineri, respins. 40 pentru, potrivă, abțineri, respins. 41 pentru, potrivă, abțineri, respins. 42 pentru, potrivă abțineri. Se adoptă. 43 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, potrivă, abțineri respins. Compromisul 6 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1. Pentru potriva abțineri respins. 2. Pentru potriva abțineri respins. 3 pentru potriva abține respins, 4 pentru potriva abțineri respins, 5 pentru împotriva abțineri respins, 6 pentru potriva abțineri se adoptă, 7 pentru potriva abțineri abțineri, respins. 8 pentru, potriva, abțineri, respins. 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și vot final în format electronic, deschidem votul. Închidem votul se adoptă. Avem, iată, mandat pentru conferința ministerială. Mulțumesc! Punctul 9. O întrebare orală cu privire la MIC. Un singur vot electronic. Deschid votul. And the vote is closed. Votul e acum închis. Și în unanimitate acest raport se adoptă. Am terminat astfel votarea, vă mulțumesc foarte mult și trecem mai departe la punctul 10 uh, de pe ordinea noastră de zi, situația negocierilor în curs din cadrul trilogului. Avem doar un trilog în curs. În ce privește modernizarea TDI, a Trade Defense Instrument, am avut uh, o ședință chiar pe 7 noiembrie, săptămâna asta, deci temele cheie încă nu sunt rezolvate, în special regula taxei cele mai mici, includerea sau nu a standardelor de mediu și de forță de muncă. Deci există încă o mare nevoie de negociere, apoi aspecte tehnice uh, au fost încheiate. În curând va avea loc o ședință tehnică, iar următorul trilog se va desfășura pe 23 noiembrie. Ca atare, vă sugerez să trecem deja la punctul 11 de pe ordinea de zi prezentarea unui studiu intitulat Tendințe actuale și emergente în domeniul tehnologiilor disruptive, implicația asupra prezentului și viitorului politicii comerciale a UE. Și aș dori să o salut pe doamna doctor Mira Buri. Unde sunteți? Da? Bună ziua, bun venit! Este director pentru internalizare, Facultatea de Drept de la Universitatea din Lucerna. Este autoarea acestui studiu și îi dau de îndată cuvântul pentru a ne-l prezenta, vă rog. Uh, thank you very much uh, for this opportunity. Bună ziua! Mulțumesc pentru această șansă de a vă prezenta acest studiu intitulat Tendințe actuale și emergente în domeniul tehnologiilor disruptive. Implicații asupra prezentului și viitorului politicii comerciale a UE. Așa cum arată titlul, intenția e de a aborda trei teme interrelaționate. 1. Voiam să vedem ce sunt aceste tehnologii disruptive, concentrându-ne în special, firește, pe tehnologiile digitale. În al doilea rând, studiul nostru încearcă să exploreze legislația de comerț internațional, bineînțeles începește uh, OMC-ul, dar și a uh, acordurile de liber schimb și transformările prin care acestea trec, pentru că astfel de schimbări uh, sunt antrenate tocmai de tehnologiile, de revoluția digitală. Și până la urmă, pe marginea acestor două tipuri de reflexii, studiul vrea să arate încotro trebuie să se îndrepte încotro trebuie să se îndrepte uh, politica comercială a UE, cum să o calibrăm într-o economie competitivă. În prezentarea mea de astăzi am să mă ocup de aceste trei puncte în această ordine, începând cu ce sunt tehnologiile disruptive. Se poate spune că e și acesta un așa numit buzzword, un, cu un termen la modă care măschează o seamă întreagă de fenomene și în bună măsură e adevărat. Auzim de cea de-a patra revoluție industrială, transformarea digitală. În Statele Unite acum se vorbește mult despre inteligența artificială. Însă punctul comun al tuturor acestor tehnologii este că au potențialul de a aduce schimbări societale uriașe care au o capacitate disruptivă. În acest sens, pentru noi e important ca aceste tehnologii uh, să fie luate în seamă ca niște provocări pentru legislatori. Diversele studii au identificat un număr mare de tehnologii disruptive, începând cu internetul, uh, imprimantele 3D, toate acestea au uh, de tratat date și mai ales așa numitele big data. Uh, iar datele au devenit ceea ce numesc economiștii resursa cea mai prețioasă pentru că sunt esențiale proceselor economice Mm, ele au devenit un factor de producție comparabil cu uh, capitalul uman sau resursele naționale. Și aș sublinea că datele sunt importante nu doar pentru industriile așa numit digital native, cum sunt motoarele de căutare sau rețelele sociale, ci sunt foarte importante și pentru uh, industriile uh, de tip vechi, concrete, um, Digitalizarea a avut efecte discrete și asupra comerțului. Există dovezi care demonstrează astfel de evoluții. Digitalizarea, sigur, stimulează creșterea și, mai important pentru noi, cota comerțului digital este considerabil. Aproximativ 50% din comerțul mondial uh, e deja digitalizat, deci e o cifră impresionantă și în al treilea rând, digitalizarea a făcut ca fluxurile globale să fie mult mai inclusive. Nu doar marile economii, ci și, până la urmă, IMM-urile și mult mai multe țări pot să uh, treacă de acest prag și să participe la comerțul global. Aceste piețe digitale dovedesc efecte de rețea, ceea ce pot aduce cu sine scenarii de tipul câștigătorul ia totul. Iată aici niște cifre, vă arăt aici numărul de utilizatori pe platformele digitale mm, uh, cheie, comparativ cu populațiile uh, din fiecare țară. Acum, um, în discursul politicilor comerciale, cu care sunteți dumneavoastră atât de familiari, uh, Vorbim de uh, lanțurile de valoare globale, servicii, uh, fluxul de date transfrontalier. Nu am timp să intru în detaliul tot, uh, tuturor acestor uh, aspecte. Vreau doar să subliniez că din perspectiva politicii comerciale, pentru că toate aceste lucruri să se dezvolte, uh, bunoare subcontractarea multor servicii, datele trebuie să traverseze frontierele. Și acest fenomen deschide o serie întreagă de probleme dificile de guvernanță. Pe de o parte, avem beneficii economice semnificative care se cerculese și cifrele pe care le vedeți arată cât de importante sunt serviciile digitale pentru UE ca și pentru Statele Unite, dar pe de altă parte, desigur, ne punem întrebări la nivel de reglementare. Ce se întâmplă cu accesul și controlul datelor uh, atunci când vine vorba de a proteja siguranța națională sau uh, dreptul la viață privată? Deci aceste fluxuri digitale nu doar că deschid frontierele, ci am observat în anii din urmă că, din potrivă, apar noi bariere uh, pentru comerțul digital, cum ar fi măsuri de localizare a datelor, acolo unde statele bunoare spun că oferind un anume serviciu, elemente ale acelui serviciu, fie că e vorba de uh, server, de furnizor sau de date, uh, trebuie să rămână în mod obligatoriu pe teritoriul statului respectiv, tocmai pentru a putea fi protejate sau controlate. Uh, un alt lucru important pentru noi este să vedem dacă uh, politica comercială răspunde transformării digitale. Cum uh, a evoluat acest răspuns de-a lungul timpului? E limpede că legislația comercială internațională uh, e foarte importantă pentru uh, toți juriștii pentru că mm, reglementează infrastructura, uh, aplicațiile um, informatice. Și întotdeauna uh, toate acestea încep în forurile internaționale. Nu am să intru în detaliile Organizației um, Mondiale a Comerțului, dar Nu vreau să laud OMC-ul, dar acest sistem de reguli este foarte stabil și quasi universal. Iar din punct de vedere juridic, există deschidere atunci când există și voință politică. În același timp, în paralel, mai bine spus, trebuie să vedem care sunt efectele atunci când OMC a eșuat în a răspunde transformării digitale și adaptările care nu s-au făcut au adus cu sine um, un tip de forum shopping, acorduri de liber schimb au fost uh, debușeurile pentru a aborda aspecte ce țin strict de comerțul digital și această evoluție a fost uh, Um, condusă iarăși de Statele Unite ale Americii, care încă din 2002, în implementarea agendei sale digitale, a adoptat 11 acorduri de liber schimb. Ar fi existat 12 cu, fără TTIP. Și, practic, acest cadru reglementează comerțul digital. Uh, într-un acord de liber schimb trebuie analizate uh, serviciile, capitolul financiar, capitolul de proprietate intelectuală, dar tot mai mult există și un capitol dedicat uh, aspectelor electronice. Sunt teme care depășesc um, prevederile OMC acoperă lucruri care sunt complet noi chiar și în comerțul digital, deci e vorba de inovare în domeniul juridic. De asemenea, interesant pentru noi sunt fluxurile digitale, fluxurile de date și acestea au fost tot mai reglementate prin acordul de liber schimb și modelul cel mai inclusiv vine din TPP, parteneriatul transpacific, un acord care include o restricție clară a utilizării barierelor pentru fluxurile digitale. Și e vorba de două măsuri, două prevederi explicite de interzicerea localizării și se utilizează un limbaj foarte strict în ce privește fluxurile de date care se de, deplasau uh, înainte, între Statele Unite și uh, Corea de Sud și acum sunt extinse și la alte secțiuni. În ce privește TPP, spre deosebire de alte acorduri de liber schimb, nu doar vrea să promoveze standarde mai înalte, ci se vede și o scădere a standardelor în ce privește protecția datelor personale. Vedem, deci, că apare o dorință de a da prioritate uh, comerțului în detrimentul um, datelor personale. Și uh, în 2015, Curtea Europeană de Justiție a invalidat uh, acordul Safe Harbor uh, cu Statele Unite de la vremea respectivă. Acum, pe scurt, aș vrea să rezum ce vedem, ce constatăm în acest peisaj, evoluția acestuia. Pe de-o parte, la nivel de reguli, vedem că Există un nou regim pentru comerțul digital, un regim care nu se referă la accesul pe piață, ci interfața dintre regimurile interne și o parțială armonizare a acestora așa încât să existe interoperabilitate și o doză de certitudine, de securitate pentru um, companiile care operează pe piețele digitale. Ce e important pentru noi, de asemenea, e felul în care uh, modelul american s-a difuzat. Sigur, uh, acesta apare în uh, acordurile de liber schimb ale Statelor Unite, dar și altele, bunoară, Singapore, Australia, Australia, Noua Zeelandă și așa mai departe, acorduri care pur și simplu au copiat aceste reguli ale Statelor Unite și difuzează, deci, un model pe care noi ar trebui să-l urmărim unde se situează Uniunea Europeană în uh, acest uh, peisaj. E just de spus că, deși UE a avut o abordare de guvernanță inovativă în ce privește um, piața digitală cu sa strategie pentru piața unică digitală, aceasta nu capătă un răspuns adecvat în uh, sectorul comercial. Altfel spus, nu există un model coerent de comerț digital în acordurile de liber schimb. Am văzut o evoluție în timp de la primele acorduri UE acum către CETA, dar uh, de, niciodată nu există o poziție proactivă uh, în ce privește sectorul digital. Există o nevoie de ajustare, de adaptare, de o calibrare a politicilor comerciale UE în ce privește economia digitală. Studiul formulează o serie întreagă de recomandări, tocmai în acest sens. Unele dintre acestea sunt uh, generice, cum ar fi politici bazate pe dovezi clar, nevoia de uh, cooperare instituțională și implicarea tuturor părților interesate, dar altele sunt mult mai concrete și uh, aș insista asupra unuia, anume recomandarea numărul 3, care practic motivează Uniunea Europeană să ia o poziție mai proactivă pentru a ameliora condițiile pentru o economie digitală, inclusiv în politica sa de comerț extern. Studiul spune că acest lucru trebuie făcut trecând prin strategii uh, pe mai multe canale. Nu trebuie să trecem doar prin OMC, ci trebuie găsite și alte canale uh, la nivel regional și prin acorduri de liber schimb, iar cred că Uniunea Europeană ar putea să secvențializeze această strategie digitală pentru a câștiga deja experiență uh, Uh, din sectoarele telecom uh, și sectorul serviciilor informatice în domeniul proprietății intelectuale. Uh, UE, practic, este pe, merge pe același cale pot ca și Statele Unite. Un pas ulterior ar putea fi un moratoriu permanent pentru transformarea de date electronice Uh, ca uh, situațiile de criptare și decriptare, tot ce ține de filtrare, cenzură, ce ar putea promova Uniunea Europeană ca un promotor al libertății de exprimare în astfel de acorduri. Apoi, uh, ideea de responsabilitate în capitolul proprietatea intelectuală. Dar acestea pot veni ulterior și subliniez doar dacă se însoțesc de un pachet de uh, măsuri de protecție prin care dreptul fundamental al cetățenilor europeni la uh, viață și date private este asigurat. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu interes întrebările dumneavoastră după această prezentare. Mulțumesc! Thanks a lot. It was really, uh... Mulțumim foarte mult, da, într-adevăr e foarte interesant să vedem conținutul acestui studiu și recomandările dumneavoastră. Da, e clar că sunt multe de făcut. Aș dori să știu dacă sunt întrebări concrete. Heidi, te rog. Da, mulțumesc foarte mult și eu aș vrea să vă mulțumesc pentru acest studiu și pentru această prezentare, pentru că, de fapt, clarifică întreaga perspectivă care trebuie abordată în cel mai bun fel cu putință. Am trei întrebări concrete. Credeți cumva că a venit acum momentul pentru a avansa negocierile în ceea ce privește comerțul digital în cadrul OMC? Noi tocmai am votat pe mandatul nostru pentru întâlnirea de la Buenos Aires. Și o a doua întrebare. Ce se întâmplă cu drepturile de proprietate intelectuală și, piața, și legislația pe uh, copyright Uh, pentru piața unică digitală pe care o pregătim, credeți că va avea un efect pozitiv sau există elemente de îngrijorare prin care drepturile de autor, de copyright, ar putea fi incluse în reguli uh, referitoare la comerț și ar putea să se suprapună pe alte legislații care acum sunt în curs de redactare. Nu știu dacă a fost clar. Deci asta se referă la drepturile de autor și cum anume noi ca și legiuitori ar trebui să le protejăm și mai bine. Și apoi protecția datelor și dreptul la viață privată. Considerați cumva că Uniunea Europeană ar putea să fixeze niște standarde de globale pentru, um, având cel mai bun nivel de protecție a datelor și de protecția vieții private având în vedere că noi avem un astfel de regulament de protecție a datelor și uh, știm că există forțe care contracarează această abordare. Mulțumesc, doamna Jamen. Oui, uh... Moi, je, je suis beaucoup... Mulțumesc. Eu nu sunt chiar așa de încântată de acest aspect. Eu cred că sub pretextul că apărăm o mai mare deschidere națională în sectorul comerțului digital, uh, ei bine, cred eu că raportul e deosebit de agresiv în ceea, față de ceea ce noi considerăm a fi prerogativele specifice ale statelor membre ale Uniunii Europene și care țin de suveranitate. Am notat diferite lucruri, da, măsurile discriminatorii, politicile care privilegiază cumpără, cum, cum, produsele locale, au fost câteva noțiuni care poate n-au fost foarte clare sau cu interpretări contradictoare. Se vorbește acolo despre punerea, să se pună capăt comerțului cu produse contrafăcute, dar în același timp se spune că uh, nu trebuie să uh, modificăm nivelul de protecție a celor care au drepturile de autor. E un pic contradictoriu asta. Apoi, principiul pentru a, pe diferitele principii pentru a avea un internet liber și așa mai departe. Bun, frumos asta, însă eu cred că dumneavoastră faceți niște aprecieri într-un mod foarte subiectiv și personal și nu cred că merge în direcția potrivită. Vorbiți despre Organizația Internațională a Comerțului, dar nu este singura instituție. Protecționismul digital n-ar trebui să existe, afirmați. Eu cred că statele au niște drepturi și au și datorii uh, să-și protejeze întreprinderile față de anumiți giganți mondiali, internaționali. Există acest război economic uh, față de care suntem de multe ori un pic pierduți, așa că avem dreptul și datoria de a-i proteja pe cetățeni. Îmi cer scuze că revin asupra acestui subiect. În momentul în care cibercriminalitatea este în floare, avem și o problemă de terorism și dacă vă uitați, spre exemplu, la diferitele uh, discuții și formuri pe marginea medicamentelor, spre exemplu, eu cred că fiecare stat are dreptul să circule, uh, să controleze circulația acestor date și localizarea lor. Comisia este cea care a uh, refuzat să creăm un cloud european din punctul nostru de vedere, raportul nu merge în direcția potrivită. Este o pledoarie împotriva intereselor cetățenilor europeni, nu neapărat în favoarea libertăților și adevărat când vorbim despre protecția datelor și criptaj, ne gândim că statele ar trebui să poată să controleze totuși schim- aceste schimburi de date. Mulțumesc. Perhaps, um... Mulțumesc. Aș avea și eu poate două întrebări. În recomandările dumneavoastră, vorbiți despre protecția consumatorilor și faptul că serviciile trebuie să fie libere la nivel transfrontalier, comerțul de asemenea. Și atunci nu mai putem face protecția consumatorilor așa cum am făcut-o noi ani de zile în uh, Uniunea Europeană, pentru piața noastră internă. Și atunci, de ce nu apare acest lucru aici? Și în al doilea rând, în ceea ce privește interesele noastre ofensive, mă gândesc oare n-ar trebui să punem accentul pe acele platforme deschise în care să nu mai existe restricții suplimentare pentru furnizorii europeni. Thank you very much for this. Mulțumesc Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări foarte interesante și pertinente, toate. Am să încerc să răspund. Mai întâi, în ceea ce privește OMC, eu cred că OMC-ul, din punct de vedere juridic, vine cu foarte multe posibilități de a aborda chestiunile legate de comerț digital. Problema e că până în prezent nu a existat dorință politică pentru a ajunge la un acord pe aceste subiecte și de, pentru a găsi o cale de a înainta. Multe din lucrurile care, din păcate, vin din programul OMC de comerț au uh, împiedicat pe membrii OMC să discute toate aspectele noi și importante și în continuare părțile discută despre clasificarea serviciilor, bunurilor, toate aceste aspecte, da, sunt importante, dar putem trece la o etapă uh, uh, uh, superioară pe, pentru a discuta de aspecte mai contemporane. Există diferite căi de a face acest lucru. Ce a propus Uniunea Europeană e destul de interesant în ceea ce privește contractele, semna, sem, semnătura electronică, potențialul de acolo, dar e, aș spune eu, pragul de jos. Nu e un angajament pe chestiuni importante. Și cred că Uniunea Europeană poate să meargă și mai departe, eventual uh, bizuindu-se pe ceea ce există în SUA încă din 2011 și să încercăm să obținem angajamente din partea OMC pe acele principii. Iar felul în care putem face acest lucru, ei bine, poți să-l faci la nivel orizontal, angajamente la nivel orizontal uh, uh, sau angajamente specifice GAD sau poți să ai un document de referință specific în cadrul GATS poți să ai și un acord multilateral uh, despre și care să cuprindă și un capitol pe tehnologie, un acord care să fie obligatoriu doar pentru cei care îl semnează și care poate fi unul deschis cu o clauză MFN și să sperăm că se va obține o masă critică în așa fel încât să poată fi abordate și chestiuni mai substanțiale pe comerț digital. Asta atât în ceea ce privește OMC. În ceea ce privește drepturile de autor, aici am un punct de vedere poate diferit. Scopul meu nu este să mă poziționez la stânga sau la dreapta. În ceea ce privește drepturile de autor, am avut o poziție destul de critică pentru a include acestea în acorduri de liber schimb, pentru că e nevoie de standarde foarte înalte și implementarea uh, s-ar putea să meargă prea departe. Apoi, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, în materie de comerț și de guvernanță și de uh, difuzarea anumitor formulare în, uh, în cadrul acordurilor de liber schimb, eu nu am o părere uh, specifică, pentru că ele sunt mai mult sau mai puțin echivalente și cred că partenerii fac sau mai mult sau mai puțin același lucru. Deci, uh, drepturile uh, de autor, uh, de proprietate intelectuală digitală sunt deosebit de importante și pe viitor va fi un subiect important, iar Uniunea Europeană trebuie să se asigure că ceea ce apare în acordurile de liber schimb corespunde și cu ceea ce apare în strategia pentru piața unică digitală. S-ar putea să existe câteva câteva puncte de divergență în ceea ce privește dreptul, uh, drepturile de autor, care poate nu sunt abordate în acest acord de liber schimb. Deci e clar că pot fi astfel acoperite. Și în ceea ce privește viața privată și protecția acestea sunt destul de încrezătoare că întregul proces va avea efect pe standardele înalte de protecție și că va fi ceva funcțional și că vor fi, există standarde în SUA, spre exemplu, și deși cadrul nu se modifică, întreprinderile prezente pe piața digitală, care doresc să fie prezente și pe piața digitală europeană, deja au modificat anumite lucruri în interfețele lor și în felul în care protejează datele. Deci, vedem că există o influență, există un efect. Acum, bun, e clar că ar trebui să existe un cadru juridic foarte clar pentru a consfinți aceste standarde înalte de protecție a datelor, mai întâi pentru a avea o adecvanță mai mare uh, a deciziilor luate de către Comisia Europeană și poate că ar fi bine să ne uităm și la alte forumuri în care aceste standarde pot fi înscrise. Au fost niște sugestii, spre exemplu, convenții în ceea ce privește statutul datelor, pare exotic așa, însă pot fi luate în considerare. Apoi, poate raportul meu vi s-a părut agresiv pe anumite aspecte sau poate fi considerat drept agresiv pe anumite chestiuni. Dar oricum, nu acesta a fost scopul meu când l-am scris. Sunt de acord că există motive foarte întemeiate pentru a proteja datele și pentru a le localiza, geolocaliza. Însă, ce putem face, și există exemple, cum veți delimita data, protecționismul datelor și protecția datelor? O astfel de, de, de linie de demarcaj poate fi găsită. Din punct de vedere juridic, se poate face, spre exemplu, prin anumite excepții, derogări, pentru anumite scopuri, uh, sau în general uh, derogări, excepții, așa cum apare în articolul 14, poate e prea restrictiv deocamdată, însă ceea ce este important, spre exemplu, un, uh, um, parteneriatul transatlantic, transpacific, au existat acolo câteva excepții care pentru prima dată au permis interdicții față de măsurile de geolocalizare și de localizare a datelor din motive întemeiate, legitime. Putem face o listă a acestor motive, care poate fi o listă deschisă, însă ce observăm există și o evoluție a retoricii, a felului în care sunt concepute aceste sisteme de protecție și cred că Uniunea Europeană nu poate decât să meargă și un pas mai departe. Apoi sunt de acord cu acele trade-offs. E clar că trebuie să existe un echilibru între, pe de o parte, protecția datelor și a dreptului la viață privată și, pe de altă parte, chestiune de securitate națională. Protecționismul nu este o cale posibilă. Și s-a mai spus deja, gândiți-vă din punct de vedere economic cât ne poate costa asta. Gândiți-vă la acces, acces la piață, poziționarea Uniunii Europene pe aceste piețe ca și forță mm, concurențială și inovatoare. E clar că trebuie luate la un moment dat niște decizii dificile. Și sunt absolut de acord. Protecția consumatorilor lipsește din, uh, din uh, uh, studiu, iar încrederea consumatorilor este un element absolut important pentru ca întreaga piață digitală să funcționeze. Și în acest sens, Uniunea Europeană poate să preia ceea ce face la nivel intern și să-l transpună într-un fel sau altul și în aceste politici uh, externe. Și neutralitatea internetului. Am menționat câteva cuvinte pe acest subiect. E foarte important. Pe uh, TTIP, standardele au fost vag formulate și existau foarte multe șanse pentru cei care se ocupă de managementul uh, rețelei uh, Um, să, le, uh, să nu le respecte. Însă ni s-au cerut ca aceste reguli să fie cât mai strict formulate. Mulțumim! Mulțumim foarte mult, a fost foarte interesant ca și discuție, ca și studiu. Și vă propun să trecem acum la următorul punct, și anume, mai mult sau mai puțin, reacțiile noastre la această provocare și anume felul în care această strategie va fi una de succes. Dau cuvântul colegei Scache. And, uh, it speaks to... Mulțumesc. O inițiativă utilă, un subiect important. <clears throat> poate că președintele poate clarifica, să mă duc eu aminte, de unde a venit acest studiu. E ciudat că acum voi vorbi despre subiectele pe care le-am discutat da, deja. Cine ceruse acest studiu? Anyway, we can come back to it later, so... În fine, îmi puteți răspunde și mai târziu să vedem procedurile, dar mă interesează oricum. Asta ca să vă spun unde suntem cu acest raport privire la o strategie europeană despre comerțul digital. Vreau să Mulțumesc tuturor care au, celor care au contribuit la cele peste 180 de amendamente și colegilor din celelalte comisii. La modul general, cei trei piloni, pe de parte accesul la piață pentru acces la bunuri și servicii în țărtețe, pentru eliminarea obstacolelor, 2 garantarea de beneficii tangibile pentru consumatori și, în al treilea rând, respect pentru drepturi, inclusiv acorduri comerciale. Toți, majoritatea colegilor s-au uh, bucurat de acestea. Au reieșit aici câteva subiecte din aceste amendamente. Au fost distribuite amendamente de compromis. Aștept o întâlnire cu toți raportorii din umbră. Voi sublinia câteva aspecte menționate în amendamente amendamente care se concentrează pe importanța competiției corecte, ceea ce e important, ce e esențială pentru a combate noi mod, metode de protecționism, de a promova posibilitatea clienților de a alege și de a evita dominarea pieței. Pentru a evita, în al doilea rând, pentru a evita proceduri scumpe, în special când vine vorba de comerțul electronic. Apoi, amendamente despre digitalizare, importanța acestea în contextul digitalizării, comerțul electronic, important să nu contribuie la această falie digitală și apoi, așa cum am discutat, importanța neutralității internetului când vorbim de comerț, Există aici un consens că aceste investiții în infrastructura digitală ar trebui să meargă mână în mână cu recunoașterea importanței neutralității, ceea ce înseamnă că toată lumea trebuie să aibă același drept când vine vorba de acces la internet și asta tot timpul. Mai sunt amendamente care se leagă de impactul asupra IMM-urilor, trebuie să fie un motor de creștere internetul nu doar pentru economia offline, ci și pentru cea digitală. Și, în ultimul rând, au existat câteva amendamente care s-au concentrat pe problema digitalizării, locuri de muncă, un alt subiect important care depășește mult acest raport. Pot să vă rog să faceți liniște, Heidi, din cauza acustice în sală. Cer scuze. Un alt subiect important, în special după știrile din această săptămână, după ce vom ști ce fac companii, după, acum că știm cum companiile tech își ascundă uh, partea de contabilitate, trebuie să vorbim și de evitarea impozitării și de mutarea profitului. Sigur că nu toată lumea a fost de acord pe tot. Există diferențe de opinii pe care mai trebuie să lucrăm. Pe de o parte, care este nivelul potrivit de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală și dacă aceste acorduri joacă sau nu un rol. Mă gândesc și la discuțiile avute pe OCTA mai de mult și acolo s-a vorbit de protejarea bunurilor tangibile și a celor intangibile și am avut atunci discuții aprinse. Vorbim aici de accesul la medicamente, Cred că trebuie să ne asigurăm că diferențiem clar între măsuri corespunzătoare despre bunuri tangibile, apoi servicii și conținut, ca să nu existe consecințe neintenționate. Și apoi un alt punct unde nu suntem încă cu totul de acord cu toții, promovarea protejării răspunderii intermediare aș clarifica că nu e doar un subiect care îngrijorează lumea, că nu e vorba doar de protejarea unor mari companii precum Google și Facebook față de încălcarea copyright-ului, ci protejarea răspunderii intermediare are un efect puternic și asupra libertății de exprimare în online. Cred că e bine să avem uh, o discuție cu raportorii din umbră și putem clarifica și aceste aspecte. Și în ultimul rând, un punct important pentru această strategie europeană, transferurile tran- dincolo de frontiere. Există mai multe amendamente în acest sens și există un consens. Trebuie să ajungem la o poziție, UE trebuie să aibă o poziție pe acest protecționism digital, pe subiecte conexe, utilizarea de acorduri comerciale și cum să protejăm bine, mai bine. Mă rog, trebuie să găsim formularea potrivită, dar în general suntem de acord că fluxurile de date sunt importante, de asemenea și drepturile oamenilor și nu ar trebui compromise. Aștept cu interes să continuăm să lucrăm împreună Sper că putem să pune la vot înainte de sfârșitul anului și să trimitem un mesaj puternic Comisiei să arătăm că e timpul să avem o strategie în acest sens și să discutăm o serie de aspecte care au apărut în discuție în studiu. Da, așa este, cred că e timpul. Raportor din umbră pentru PP, domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc, domnule raportor. Eu nu fac decât să citesc propunerile și ideile doamnei Vivian Reding. Regulile trebuie să fie actualizate pentru că lumea se transformă într-o lume digitală. Cred că toată lumea, membrii acestei comisii, sunt de acord cu acest uh, aspect. Colega noastră, doamna Reding, dorește să, atrage, să atragă atenția raportorului și comisiei pe câteva amendamente pe patru aspecte diferite care reprezintă prioritățile grupului PP. Odată, drepturile consumatorului, raportul merge în direcția potrivită, dar s-ar mai putea găsi soluții. De exemplu, pe neutralitate, pe roaming, pe geoblocare și altele. Apoi, drepturile de proprietate intelectuală, sunt importante și acordurile comerciale ar trebui să le întărească, în special date fiind condițiile și tratatele CITA și ale Organizației Mondiale. Apoi, răspunderea intermediară. Legislația europeană spune că nu ar trebui să existe obligații de monitorizare generale pe astfel de platforme și că aceste întrebări nu ar trebui tratate nici în acorduri comerciale, nici în acest raport, pentru că depășește competențele INTA. Și în al patrulea rând, protecția datelor și fluxurile de date. Noi credem că UE are nevoie de ambele și că acordul ar trebui să includă reguli care garantează protejarea datelor și în același timp respinge protecționismul. Eu personal și colegii din PPE sunt de acord, multe grupuri ca SND, Verzi și în comisiile libere și ITRE susțin aceste dispoziții orizontale care vorbește de dreptul părților de protejarea datelor. Deci grupul PP crede că UE ar trebui să continue să joace un rol important în digitalizare și globalizare. Două aspecte importante în activitatea noastră și Comisia ar trebui să trateze în continuare aceste obstacole nejustificate cu care se confruntă companiile noastre. Mulțumesc! Mulțumim domnului Winkler din partea SND. Carolin, mulțumesc! Mulțumesc raportoarei pentru compromisele obținute până acum. Ele merg în direcția potrivită, dar mai dorim să obținem niște modificări. Există șanse prin comerțul digital, dar există și riscuri e important să se stabilească reguli. Este însă important uh, să ținem cont de noile evoluții. Vorbesc de falea digitală, e important să ținem cont de ea și în compromisuri apar aceste uh, obiecții. Cât privește falea digitală, vreau să spun că nu are loc doar între statele în curs de dezvoltare și cele dezvoltate, ci chiar și în țările dezvoltate în interiorul acestora și asta ar trebui din nou să se reflecte în compromisuri. Apoi încă un punct, responsabilitatea intermediară. Am obținut o propunere, vom mai lucra pe ea și o vom mai discuta. Important pentru noi, importante sunt și IMM-urile, startup-urile, companiile mici, micro, de multe ori sunt dezavantajate când obțin acces la piață și nu dorim acest lucru, dorim o concurență corectă și de aceea e important să includem reguli utilizabile și de fapt s-a ținut cont de propunerea noastră, ceea ce e foarte bine. La impozitare, da, e un subiect foarte important pentru aceste acorduri. Noi cerem ca impozitele să fie încasate acolo unde se înregistrează profitul, asta încă ne lipsește în compromisuri și atrag din nou atenția asupra documentelor Paradise Papers. Știm cât de important e subiectul și că trebuie să-l tratăm cu mai multă atenție. Pentru noi ar fi important ca asta să nu fie menționat într-un considerent, ci într-un uh, aliniat de sine stătător dincolo de asta am dorit o clauză proprie despre această uh, activitate responsabilă în domeniul uh, impozitar, dar nu avem o majoritate aici, din păcate. Protecția datelor este, desigur, importantă pentru noi toți, nu e negociabilă. Avem nevoie de un sistem corect, de un echilibru între fluxul de date și, în același timp, protejarea standardelor europene și asta ar fi bine să reiasă clar din text. Alte subiecte care nu se regăsesc în compromisuri, întărirea rolului femeilor în economia digitală și modificarea, schimbarea pieței, schimbarea condițiilor de lucru. Am tot vorbit astăzi de protejarea consumatorilor, subiect nereprezentat suficient și participarea tuturor la comerțul digital. Apoi o altă dorință, condițiile legate de protejarea datelor să nu fie subjugate sistemului ASTS. Avem întâlnirea din umbră săptămâna viitoare, vă cerem ajutorul acolo, mă rog, vom mai discuta și mă bucur de o bună cooperare și sunt sigur că vom avea în cele din urmă un raport echilibrat. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Helmut Scholz nu este? Ba da, scuze, e din partea ECR. Mulțumesc. Pe scurt, câte ceva în numele raportorului din umbra Emma McClarkin. Mulțumesc de domnul raportor și colegilor. Există, cred, un acord larg că această activitate digitală este esențială importantă pentru creștere, pentru crearea de locuri de muncă și pentru inovațiile din viitor. Grupul nostru salută această atitudine pozitivă și nevoia de a elimina obstacole de uh, reglementare și de altă natură. Trei aspecte. Pe protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, credem că e nevoie de politici comerciale dacă e să încurajăm pe inovatori europeni să vină cu produse noi pe piață, trebuie să le dăm un cadru previzibil și stabil cât privește protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Apoi, în ceea ce privește IMM-urile, știm cât de important este comerțul digital. Pentru IMM-uri suntem de acord cu doamna raportor și cu colegii care au propus amendamente. Trebuie să ținem cont de nevoile specifice ale acestor companii și să răm măsuri și de ordin uh, vamal, uh, tot în avantajul consumatorilor cât și al companiilor. Iar cât privește răspunderea intermediară, să ne gândim la platformele mici care trebuie să treacă prin fiecare element în parte ca să se asigure față de posibilitatea de a fi chemați în instanță. Deci e important să aplicăm litera legii și online, ținând cont de dispozițiile directivei uh, cu privire la comerțul electronic. Și nu în ultimul rând, achiul european, un domeniu complex care evoluează în mod dinamic Deci ar trebui să avem în vedere să nu ne legăm de niște reguli bătute în cuie care să ne încurce pe viitor, dar în mare cred că e, ne așteptăm un rezultat pozitiv. Mulțumesc atât din partea mea. Mulțumesc. Heidi Hauta la numele verzilor. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor, pentru compromisuri. Foarte pe scurt, doar două, trei puncte. Ceea ce privește acest consens general pe care l-ați menționat despre protejarea datelor, vă rog să reanalizați compromisul 13. Uitați-vă la formularea din amendamentul comun propus acolo de doamna Redding, domnul Lang și alții. E vorba de înlocuirea părții care spune, ținând cont de faptul că această dispoziție se aplică astfel încât să nu fie considerată discriminare arbitrară sau să afecteze comerțul. Dacă ne uităm la ce spune acest amendament comun, el spune că singura condiție este să nu fie folosit cu intenția de a restricționa acest uh, flux. În acest spirit, cred că aceste decizii sunt importante și asta e bine reprezentat în compromisul 11. Cred că ar trebui să ștergem ultima parte a compromisului 10 care aduce, amintește că astfel de dispoziții nu garantează uh, cu privire la transferul de date din state terțe, adică diluează un pic importanța unor astfel de decizii. Asta despre protecția datelor. Și apoi aș dori să citim textul ținând cont și de negocierile continue, care continuă cu privire la directiva actuală, să nu vorbim aici de lucruri care sunt mai bine tratate în acel raport. Și o ultimă observație, de acord cu cele spuse despre aspectele fiscale, s-ar putea să fie provocări mari, trebuie tratate. SND a spus foarte clar de ce trebuie să fie un aliniat de sine stătător și nu doar un considerent. Mulțumesc! Mulțumim! Din partea Comisiei, domnul China, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, câteva cuvinte despre raport și voi reveni asupra unor aspecte menționate în discuția anterioară. Comisia salut angajamentul Parlamentului pe subiectul comerțului digital, viitorul uh, raport numit în sensul unei strategii. L-am discutat de două ori în INTA, am, dat observ- am făcut acolo comentarii preliminare, susținem acest, uh, acest proiect. Așteptăm cu interes să discutăm versiunea finală atunci când va fi adoptată. la fel și amendamentele menționate de colegele mele. Revenind la discuția anterioară, pe scurt, doream să spun câteva lucruri. Când există un astfel de studiu al Parlamentului, invit Parlamentul să recomande autorilor să contacteze comisia ca să aibă datele corecte. Și invitația, deși raportul e gata, rămâne în vigoare și pentru doamna Biri. În primul rând, aș vrea să spun că raportul și prezentarea au dat impresia că TPP și textul existat ar fi standardul și că aici am avea cel mai ambițios lucru posibil. Dar dacă v-ați fi uitat la acordul încheiat recent cu Japonia sau la propunerea pe care o facem pentru un capitol digital cu Mexic sau cu Indonezia, de exemplu, s-ar fi văzut că situația e mult mai nuanțată pe subiecte foarte importante, precum codul sursă, mergem mult mai departe decât țările TTP, pe semnătura electronică, pe servicii de încredere electronic, pe protejarea consumatorilor, pe spam. Avem poziții ambițioase. E drept că în ceea ce privește fluxul de date, Comisia încă își lasă timp a treia recomandare, menționată și în prezentare, spune că... Și ce vreau să spun aici? autorul are dreptate când spune că trebuie să diferențiem între protejare și protecționism. Exact asta încercăm să facem. Încercăm să evaluăm dacă avem dispoziții în aceste acorduri comerciale peste, despre fluxurile de date și dacă da, cum, să vedem detaliile. Și o altă dimensiune lăsată deoparte de raport, și subiectul este important, este cel subliniat în strategia Comisiei care se numește Schimb și protecție de date personale într-o lume globalizată. Și această strategie a Comisiei subliniază nevoia de a urmări o abordare ofensivă vorbind de acordurile cu partenerii importanți. <clears throat> nu s-a vorbit de acest document al Comisiei care explică că de fapt mergem pe un canal separat în funcție de cerințe specifice și că astfel de decizii pot ajuta negocierile comerciale și să suplimenteze un impact pe care îl pot avea astfel de acorduri. Folosim așadar o abordare pe mai multe canale dar nu mergem pe calea OMC, care nu arată prea bine astăzi în privința Buenos Aires. Încercăm să folosim canale bilaterale și nu doar în acest sens, ci și prin decizii de conformitate. Mulțumesc! Mulțumesc domnule China. Sigur, toată lumea va auzit, însă în ceea ce privește Mexicul și Japonia, ne puteți distribui propunerile dumneavoastră cu privire la capitolul digital? Altfel nu avem cum să știm ce ați propus de fapt. Vă rog, mulțumesc. Așa cum a spus doamna Malmström foarte clar și strategia clară a Comisiei, da, propunerile noastre sunt puse online. Mulțumesc. Așadar, președintele, toată lumea are posibilitatea să le găsească online. Vă rog. Thank you very much. Uh, I've uh, gotten a... Mulțumesc foarte bun. Foarte mult. Am primit o indicație din partea raportorilor din umbră care sunt recomandările lor. să vă transmit uh, amendamentele de compromis și cu viitoarea ocazia le vom și discuta. Câteva elemente cheie, totuși, în concluzie, trebuie să privim ce e și în și ce în afara are de aplicare. Mulți shadow au uh, propus elemente care nu sunt 100% în area de aplicare, dar există clar o relație între legislația UE, ce privește proprietatea intelectuală, protecția personală, neutralitatea internetului și ambiția noastră de a proiecta aceste elemente în afară, inclusiv prin acorduri de uh, liber schimb. Sunt ultima care să sugereze că acordurile comerciale sunt platforma specifică pentru a schimba legislația UE, în niciun caz, dar uh, Cred că trebuie să fim foarte ambițioși în a cartografia standardele înalte pe care le avem în UE și cum acestea pot deveni un element al strategiei noastre de comerț digital, fie că e multilateral, bilateral sau uh, la scară mai largă. Iată cum voi aborda lucrurile. Consider că avem o situație urgentă și trebuie să vedem ce se mai întâmplă și în restul lumii. Ieri, a existat un uh, raport, uh, un articol foarte detaliat în New York Times despre ambițiile Chinei și uh, aș zice, haideți să nu fim naivi, că, pentru că și în alte părți ale lumii se întâmplă lucruri și dacă suntem cei care acceptă regulile în loc să fie cei care le fac, atunci pur și simplu ne tăiem craca de sub picioare. Îmi dau seama că echilibrul e greu de găsit și uh, nu aș vrea să sugerez că principiile pe care le avem în Europa nu sunt importante, dar o idee asupra um, urgenței, asupra de ce acum e nevoie de asta și să vedem ce fac alte guverne, cred că uh, ar aduce o perspectivă mai largă asupra contextului în care ne mișcăm. Și apreciez astfel de elemente de context și din partea raportorilor din urmă. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, spune președintele. Cum a spus și Maria Tescache, votul se va derula pe 23 noiembrie. Cu asta închidem punctul 12 de pe ordinea de zi și trecem la punctul 13. Comisia AFET va produce două rapoarte pe, în ce privește doi parteneri comerciali importanți China pe de-o parte și Statele Unite ale Americii pe de alta. Am uh, căzut de acord uh, cu Comisia AFET că vom uh, introduce în aceste rapoarte și secțiunea privind comerțul, bazându-ne pe articolul 54 al regulamentului nostru de procedură, așa încât suntem responsabili pentru această secțiune a noastră. AFET nu va putea modifica în niciun fel poziția noastră și cred că e un uh, acord important pe care l-am obținut cu cei de la FED. Și primul din aceste rapoarte se referă la relația, uh, relațiile comerciale UE-China și raportorul nostru permanent este domnul Winkler, care e dat de dată cuvântul. Chairman, thank you very much, uh, dear colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Nu cred că uh, Um, putem subestima relațiile comerciale cu China. Este pe locul 3 printre partenerii noștri comerciali după um, Statele Unite și uh, invers, pentru China, UE este cel mai important partener uh, de comerț un miliard pe zi constituie valoarea Uh, comerțului import-export uh, între UE și China. Uh, deschide multe oportunități operatorilor din China. Comisia estimează că un miliard de comerț corespunde la 15.000 de locuri de muncă. Iată o, excuație care, o ecuație care înseamnă 2,5 milioane de locuri de muncă din UE uh, au legătură cu relațiile noastre comerciale cu China, dar există și probleme. Uh, balanța comercială nu e un criteriu suficient în a măsura soliditatea relațiilor noastre comerciale. Există preocupări uh, solide și în ce privește deficitul nostru în uh, relația comercială cu China. Uh, o lungă perioadă de timp, China a fost una din piețile privilegiate de export pentru UE, dar în anii din urmă, acest trend s-a stopat, iar importurile noastre din China au crescut exponențial. Comerțul cu bunuri e poate într-o zonă gri, dar stăm mai bine la servicii. Afacerile noastre care sunt bazate în China au creat bogăție și prosperitate atât pentru UE cât și pentru China, dar avem semnale de alarmă și aici, deoarece, într-un document de poziție, metul de afaceri european din China ne arată că există o serie întreagă de preocupări. Bună oară! În anumite regiuni, companiile europene nu au permisiunea să joace vreun rol și uh, adesea sunt, uh, sunt interzise. 54% dintre companiile europene consideră că sunt tratate mai puțin uh, corect decât companiile chineze. Pe de altă parte, FDI-ul Chinei a crescut exponențial uh, către Europa. Nivelul investițiilor este încă foarte modest un cadru juridic uh, clar pentru investițiile bilaterale e încă un lucru. Am lansat aceste negocieri în 2013 și am obținut doar uh, un progres foarte limitat. Parlamentul a semnalizat că uh, tratamentul echitabil trebuie să fie o prioritate pe agenda de negociere UE. Pe de altă parte, este foarte deschis uh, pieței libere. Uh, China nu se confruntă cu aceleași restricții în UE precum companiile europene în China. Cred că investițiile bazate pe concurența loială justă aduce beneficii tuturor, dar în timp ce UE are nevoie de investiții și China are nevoie de investiții. În capacitățile chineze în anumite sectoare, precum și uh, inițiativa mult prea ambițioasă Made in China 2025 ridică semnul de întrebare. Mă întreb însă în ce fel companiile noastre pot răspunde provocărilor viitorului aduse de uh, această inițiativă statală care susține operatorii chinezi și o răspundește și pe piețele internaționale. UE trebuie să acționeze instrumente care să permită um, o mai bună infrastructură. Reindustrializarea în anumite state membre este foarte importantă pentru creșterea europeană și pentru ocupare, dar și pentru competitivitatea globală a Uniunii Europene. S-ar putea crea o platformă de cooperare, însă în ciuda proporțiilor gargantuiești a acestui proiect, Nu pare să fie deloc transparent acest proiect și nu este claritate dacă e posibil ca um, companiile europene să participe la achizițiile pu- publice în acest context și cum vor fi atribuite contractele. Principiile dezvoltării durabile și uh, regulile achizițiilor publice locale și internaționale ar trebui să fie respectate. Uh, Uh, protecția IPR merge mână în mână cu accesul la piață potrivit uh, Camerei de Comerț Europene în China. Implementarea legislației IPR sublinează măsurile cele mai importante pe care autoritățile chineze le pot lua pentru a crea un mediu de concurență loială care respectă statul de drept. În ciuda creării uh, unor coduri specifice IPR, mm, mediul reglementar chinez a, a scăzut și împiedică adesea companiile noastre să se dezvolte în economia chineză. Autoritățile chineze dezvoltă de asemenea alte inițiative care vor impacta mediul de afaceri. Sistemul de credite sociale este un astfel de exemplu. Prin big data se fură modurile de comportament ale companiilor. Toate acestea trebuie să evaluate pentru că s-ar putea să fie în contradicție astfel de acțiuni cu protecția datelor personale, uh, fie că e vorba de cetățenii noștri sau de companiile noastre. Legile de cibersecuritate care au intrat în vigoare la începutul acestui an oferă un exemplu de bariere reglementare care aduc probleme atât pentru companiile chineze cât și pentru cele străine. Pe partea pozitivă, China a arătat angajament pentru cooperarea internațională, în special în ce privește schimbarea climatică, uh, se angajează pentru liber schimb și uh, recurge tot mai puțin la protecționism. Trebuie să vedem în ce fel China poate fi integrată mai bine în procesele de decizie și E clar că vorbim aici de un jucător global și avem nevoie de mai multă cooperare, de respectarea uh, principiilor și drepturilor fundamentale. Cooperarea multilaterală din cadrul OMC uh, se confruntă cu provocări și UE trebuie să-și accelereze eforturile pentru a favoriza multilateralismul, deschiderea și uh, concurența uh, justă într-o scurtă perioadă de timp, China a devenit un jucător foarte important în comerțul internațional și trebuie tratat ca atare. Trebuie să o implicăm în cooperare și susținând împreună statul de drept și uh, condiții juste de concurență. Există o seamă de oportunități, atât pentru China cât și UE, Cred că trebuie să fim constructivi, persistenți în a rezolva problemele pe care le mai avem și să avem o agendă cât se poate de pozitivă. Vă mulțumesc! Thanks a lot, Mr. Winkler, for this comprehensive overview. Mulțumim, domnului Winkler, pentru această viziune de ansamblu. Nu văd în sală niciunul din raportorii din umbră, așa că să dau cuvântul altor colegi, începând cu domnul Morel. Îmi cer scuze, în numele ECR, domnul Sani. Again, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din nou câteva cuvinte în numele raportorului nostru din umbră, la care adaug și câteva observații personale. Apropo, azi dimineața am citit în ziare că domnul Trump și președintele chinez au semnat contracte în valoare de 250 de miliarde de dolari americani. Mi se pare că e o altă dovadă a atitudinii asertive a Chinei vis-a-vis -vis de economia globală și piața internațională. V-aș reaminti că în luna mai China a organizat uh, forumul uh, cu reprezentanți ai peste 130 de țări, inclusiv 5 prim-ministri și un președinte din state membre UE. Pur și simplu sunt elemente, pași, dovezi, dacă vreți, pentru importanța globală și rolul global al Chinei, iar Uniunea Europeană are toate motivele să um, joace un rol uh, în această relație trebuie să fie un parteneriat puternic și stabil. Încă trăim într-o situație în care, fără un acord semnificativ, uh, acord comercial cu China și oricum fluxul de bunuri și servicii este foarte înalt. Prin urmare, avem nevoie de uh, o platformă clară de negociere pentru un acord comercial UE-China și așa cum a spus și domnul Winkler, raportorul nostru, investitorii europeni, de altă parte, încă, încă se confruntă cu multe obstacole în a accesa piața chineză. Și odată cu încetinirea investițiilor uh, directe uh, dinspre UE spre China, abordarea pieței europene din partea Chinei este mult înlesnită. La fel se întâmplă cu companiile noastre care încearcă să opereze pe piața chineză. Și acolo investițiile de stat joacă un rol important și companiile de stat sau parțial de stat din China. Uh, dacă mă întorc la un potențial acord, va trebui să ne concentrăm pe trei elemente principale. 1. condiția ameliorată pentru acces la piețele chineze pentru investitorii europeni, garanții în ce privește tratamentul acestor, tratarea acestor companii în China, inclusiv tot ce ține de discriminare, concurență neloială, transfer de capital, plăți legate de investiții. În al doilea rând, trebuie să asigurăm uh, o concurență echitabilă, în bază pe principiul nediscriminării și apoi trebuie să răspundem provocărilor ce se iscă din uh, mediul de reglementare comun. Mă gândesc aici și la regulile internaționale. Recent ne-am găsit într-o situație destul de stranie. Pe de-o parte dorim să promovăm comerțul și relațiile cu China, pe de alta introducem noi reguli care se concentrează pe protejarea industriilor noastre sau în orice caz anumite sectoare ale economiei noastre împotriva dumpingului nejustificat și chiar săptămâna viitoare vom vota pe așa, pe așa o temă în plenară. Aș avea o întrebare la adresa Comisiei și e nevoie de un răspuns precis. Unde ne situăm în acest panel al OMC și ne putem aștepta la un verdict. Suntem pregătiți în ipoteza în care verdictul nu va fi favorabil UE, pentru că știm uh, cât de puternic atacă China și are dreptul să o facă. Acest vechi sistem și faptul că nu am fost uh, de acord în uh, decembrie anul trecut cu statut uh, privilegiat pentru China. Trebuie văzut care sunt posibilitățile, pronosticurile. În plus, a existat o primă dezbatere pe ce se numește schema de screening a investițiilor anunțată de președintele Comisiei și probabil e în pregătire, ne va parveni curând. E nevoie și acolo de garanții că nu se va depăși nivelul necesar de screening, de filtrare și că nu se va eh, interfera în, cu jurisdicția statelor naționale. Cam atât deocamdată. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum ai cuvântul, Emanuel. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Alessia Mosca e reportoarea noastră din umbră pentru grupul nostru și acum am să citesc intervenția dumneaei. În ciuda tonului pozitiv, raportul Comisiei, în ce privește ultima rundă de negociere pentru un acord de investiții cu China, nu trebuie să ne înșele. Niciun progres major nu a fost obținut în domenii cheie, cum ar fi exproprierea sau trata, tratamentul investitorilor, dar nu e o surpriză. Investitorii chinezi profită de deschiderea pieței unice europene, care beneficiază de uh, concurență echitabilă. În schimb, Camera de Comerț a UE în China descrie un mediu tot mai deteriorat pentru investitorii europeni. De ce în astfel de condiții China ar fi interesată de un acord care plasează europenii și chinezii pe piocior de egalitate? Deocamdată, politica europeană bazată pe incitarea pozitivă nu a dat roade cu partenerul chinez. Ei se bazează de obicei pe o abordare de tip tranzacție. Pentru a obține reciprocitate, trebuie învățat din acest impas și să vedem de ce instrumente dispunem pentru a avea un efect de pârghie. Și eu citesc pe doamna Mosca, ar trebui să utilizăm de data aceasta mai degrabă bastonul decât uh, stimulentul. De exemplu, filtrarea investițiilor. Economia are nevoie de investiții, dar nu cu orice preț. Uh, state terțe amenință nu doar uh, lucrătorii europeni, privând industria noastră de expertiză tehnologică, ci distrug și unitatea noastră politică. China încearcă să altereze echilibrul politic al uh, Uniunii Europene și relația sa cu uh, vecinii săi. Instrumente de reciprocitate pe piețele publice. Ar trebui să mergem pe dinamica existentă și să ne bazăm pe reușitele existente, o metodologie antidumping, filtrarea investițiilor străine pentru a găsi un compromis în ce privește uh, achizițiile publice. Tot ce solicităm aici e respectarea principiului de reciprocitate. Lucrătorii și industriile europene nu pot să suporte o concurență totală pe piețele europene și în același timp să nu se poată uh, dezvolta pe piețele din statele terțe. Un alt punct care ne interesează, instrumentele de apărare comercială. Am salutat acordul asupra noii metodologii antidumping. De acum trebuie să facem aceleași eforturi și pentru a moderniza instrumentele noastre de apărare comercială așa, domnule David Martin, un sistem consolidat care ne va permite să completăm metodologia curentă cu instrumentele de care are nevoie pentru ca ea să fie și eficace. În fine, ultimul punct din partea doamnei Mosca, un punct care nu a fost încă abordat în dezbatere, aș menționa în concluzie Taiwanul politica noastră a Chinei unice, ar trebui să putem dezvolta discuții, un dialog cu Taiwanul. Parlamentul European, prin diversele sale rezoluții, întotdeauna s-a arătat pentru lansarea imediată a negocierilor, a discuțiilor cu Taiwan și în comunicarea sa Comerțul pentru Toți, Comisia Europeană a ajuns la aceeași concluzie. Cu toate acestea, a condiționat lansarea negocierilor cu Taiwan după ce se va fi conchis un acord similar cu China continentală. Dar lipsa de ambiție a Beijingului nu ar trebui oare să determine Comisia să lanseze negocierile cu Taiwanul încă de pe acum? Eu unul nu sunt specialist despre Taiwan. V-am citat uh, ideile doamnei Mosca, în rest sunt uh, perfect de acord cu concluziile dumneei că una, China uh, continuă să uh, prezintă distorsiuni de piață, China continuă o politică comercială agresivă bazată pe strategia uh, Divide Impera, 3. China uh, vorbește de deschidere uh, față de partenerii săi, dar închizându-și hermetic propria piață. Concluzia pe care o împărtășim cu toți în grupul nostru este că mai mult ca niciodată, instrumentele de reciprocitate sunt necesare, fie că e vorba de a combate dumpingul, de a uh, ne proteja de investițiile ostile și de a proteja investițiile europene. Vă mulțumesc foarte mult în numele doamnei Mosca și în numele grupului nostru. Mulțumesc, domnule Morel. Acum dăm cuvântul comisiei. Where are you? Ah, over there. I'm here. Good morning, thank you. Bună dimineața tuturor. N-ar fi multe de spus pentru că raportorul și raportorii din umbră au făcut o muncă fantastică pentru a face o prezentare completă a relațiilor noastre cu China. Înțeleg toate îngrijorările care au fost evocate de uh, doamna deputat Mosca și poate că ați observat că în strategia noastră referitor la China a fost o comunicare mixtă adoptată la începutul anului trecut. Noi am consolidat un pic tonul în interacțiunea noastră cu China și instrumentul principal pentru a interacționa reprezintă în continuare negocierile. Înregistrăm ceva progrese, am înțeles că poate nu e chiar așa de rapid cum și-ar dori toată lumea, însă nu e surprinzător, pentru că și cerem foarte multe lucruri. Și e vorba de instrumente care, în principiu, ar trebui să vină să uh, vine în întâmpinarea tuturor uh, îngrijorărilor exprimate astăzi, accesul la piață, un mediu mai transparent și multe alte lucruri. Deci, Poate nu progresăm atât de repede cât ne-am dori, însă în ultimele runde am observat câteva semne încurajatoare de angajament din partea părții chineze și noi vom continua să punem accentul pe toate aceste aspecte pentru a avansa, pentru că și companiile ne cer acest lucru, să înregistrăm progres. Și pentru ei este foarte important. Există foarte multe lucruri în relațiile noastre bilaterale care nu sunt simple, supracapacitățile, spre exemplu, sunt o problemă, cibersecuritatea, legislația în domeniu, acestea au fost menționate astăzi, lucrăm pe diferite niveluri tocmai pentru a încerca să abordăm toate aceste aspecte, să culegem informații, să avem un angajament mai politic din partea Chinei și să vedem ce posibilități avem pentru a vedea cât de departe regulile actuale ar putea să pună capăt acestor dificultăți. Poate un mesaj din partea noastră acum. Cu China întotdeauna e foarte greu să găsești o pârghie și încercăm să facem, să alternăm bățul și morcovul, dar cred că este foarte important să menținem efectul de pârghie în momentul în care ne exprimăm în, cu o singură voce, când suntem uniți și transmitem în mod coerent și consistent același mesaj și dacă am avea puncte de vedere diferite, atunci asta ar slăbi poziția noastră. Așa că vreau să încurajez Parlamentul să mențină un front puternic, unit, în ceea ce privește negocierile cu China. Yeah, United is uh, the best. Da, un front unit e clar că e metoda cea mai bună de a acționa. Și acum dau cuvântul raportorului, domnul Winkler. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș vrea... n-am auzit nimic referitor la întrebarea pe care ați spus-o dumneavoastră referitor la mecanismul de rezolvare a litigiilor. Să înțeleg că nu sunt informații sau cum? Procedurile sunt în derulare și le-am tot discutat de ceva vreme, însă n-am ajuns la un rezultat deocamdată. Suntem pe deplin convinși că propunerile noastre, legislația noastră actuală, respectă obligațiile OMC și avem încredere că avem un temei juridic solid. Însă nu vă pot spune nimic altceva uh, pentru că e un proces care încă nu s-a finalizat, e foarte îndelungat. Mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, vă mulțumesc tuturor. Cred că multe lucruri au fost deja spuse. Acum, trei concluzii din partea mea. Evident, vom continua să lucrăm la acest document și evident că voi încerca să vin în întâmpinarea tuturor pozițiilor pe care diferitele grupuri politice le-au exprimat. Trei observații. Mai întâi, regulamentul antidumping, noua metodologie antidumping. Eu sunt ferm convins că sprijinul față de industria europeană nu este egal cu protecționismul. Deci da, trebuie să susținem industria, dar pentru asta avem nevoie și de instrumente, în al doilea rând. O a doua observație în ceea ce privește, bun, această tactică divide impera, uh, am avut-o și în trecut, o vom avea și pe viitor. Într-adevăr, cum spunea Comisia, trebuie să fim uniți. Acum, întrebarea e pe care front trebuie să ne unim cu toții, pentru că unitatea trebuie să fie undeva pe o cale de mijloc sigură și acest teren propice pentru unitate trebuie să includă și interesele noastre și interesele industriei europene. Și o a treia observație, da, e clar că va trebui să avem o discuție și despre Taiwan. Știți foarte bine, pp ul susține o deschidere a negocierilor cu Taiwan. Mai multe alte grupuri politice în Parlament cred același lucru. Am avut rezoluții pe această temă. Acum, împreună, trebuie să stabilim exact ce anume trebuie să apară în cadrul acestui nou uh, unui eventual nou raport pe uh, aviz pe uh, subiectul Taiwan. Mulțumim, mulțumim foarte mult, domnule Winkler. Deocamdată nu avem un calendar precis pe care să vi-l comunicăm, însă, de îndată ce INTA și AFET vor reuși să se pună de acord pe marginea unui calendar, evident vă vom comunica aceste informații concludes item 13 and we switch. Iată că am încheiat astfel punctul 13 de pe ordinea de zi, trecem la punctul 14. E vorba de un exercițiu asemănător, așa cum am mai făcut și înainte. Este prima încercare de a avea un raport coerent în ceea ce privește relațiile comerciale cu SUA. și acum îmi schimb pălăria și devin raportor pentru relațiile cu SUA. Manecuță. De deci, ce uh, voi face o scurtă introducere. Statele Unite sunt fără îndoială cel mai important partener al nostru comercial și un, uh, un partener politic important. De aceea cred că merită să ne uităm cu atenție la aceste relații comerciale. Avem un uh, comerț care funcționează bine cu Statele Unite, însă un pic cam dezechilibrat. Pe de o parte, un uh, excedent de echilibru comercial, ceea ce e criticat de toată lumea, și ar trebui să ne gândim și la ce vrem să facem noi în UE cu acest excedent. Și dacă ne uităm la fluxuri, avem produse pe care le exportăm către SUA, produse cu valoare mare, pe când importăm de acolo mai degrabă materie primă în special în domeniul agricol. Și acolo, iată, alte dezechilibre. De aceea cred că ar merita să vorbim, să negociem uh, condiții mai bune. Poveștile TTIP îmi uh, răsună încă în urechi. Știu cât de util a fost uh, să discutăm acolo despre relații coerente, astfel încât să putem duce mai departe acest instrument. Vă aduceți aminte, desigur, că am vorbit atunci de îmbunătățirea condițiilor de acces la piață în anumite domenii, de tarife, de stabilirea de reguli și pentru a simplifica acest schimb pe alocuri. Așa cum știm, sub uh, președinția domnului Obama nu am mai putut ajunge la un astfel de acord, iar cu guvernul actual cred că e absolut exclus <clears throat> să reușim astfel de negociere. Și asta arată că suntem într-o etapă marcată de nesiguranță. În multe domenii nu avem o perspectivă clară despre cum vor Statele Unite să vadă această relație cu noi. Câteodată evoluțiile sunt surprinzătoare. Se pare că și în guvernul Statelor Unite există păreri diferite între diferite grupuri. Dacă nu știm uh, cum va arăta această strategie a lor, strategie comercială și au fost mai multe aspecte discutate critic în Europa. Și că există taxe vamale de 22% pe anumite produse din oțel. Motivele nu au fost prea corecte, după părerea mea. Știți că au uh, scos la iveală o legislație veche din uh, războiul rece pentru a verifica obligații internaționale, în special în uh, sectorul oțelului, celebrul articol 212, văzând, studiind dacă oțelul e în interes național și dacă de aceea să pună la îndoială acorduri internaționale. n-au anunțat oficial care e concluzia acelui studiu, deși răspunsul ar fi trebuit să vină în iulie. În iulie. Și deci există multă nesiguranță. Avem o discuție nouă despre un eventual dumping în Europa. E vorba de măsline, de importul în Statele Unite de măsline. Avem în continuare conflictul cu privire la interzicerea noastră de a importa carne de vită cu hormoni. și aici se pare că există o dorință a Statelor Unite de a reactiva acest conflict și aș putea duce lista mai departe. Ce mă neliniștește este că nu avem o strategie comercială comună la nivel global. Și asta în special dată fiind uh, conferința din Buenos Aires. Domnul Lighthizer a publicat o poziție în care a formulat radical că punctele existente până acum pe ordinea de zi a OMC nu vor mai fi tratate pentru că atât ar fi de controversate și deci de neatins și în zilele rămase nu se mai poate ajunge la o soluție și să nu mai fie, deci, urmărit subiectul. Și propune că la conferința OMC să se vorbească eventual de o eventuală reformă. De fapt, nu așa a fost. Explicit a spus nu o negociere, ci doar un schimb. Un schimb despre eventuale reforme. Ceea ce e cu totul altceva decât uh, am stabilit noi aici. Pare să existe, iată, o mare diferență. O abordare comună Trebuie să avem, trebuie să diferențiem când vorbim despre China și dumping, speculații legate de monede, există un punct comun, dar nu știu dacă e unul care poate fi acceptat de toată lumea. În consecință, intensificarea bazată pe acorduri existente, cel puțin eu nu pot să vă văd asta, eu cred că trebuie doar să ducem dialogul mai departe. Cam atât cât privește introducerea mea și dau cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Scholz? Um, danke, Bernd. Mulțumesc, Bernd. Ai uh, spus câteva lucruri interesante despre această situație. Mă pot alătura, dar uh, Trebuie să vedem uh, poziția Statelor Unite. Trump e în funcție de un an doar. Avem acum vizita sa în Asia. A pus acolo diferite accente. Această abordare cu America First va influența și pe viitor toate discuțiile comerciale pe care le poartă Statele Unite. Eu nu exclud ca la un moment dat, eventual după încheierea discuțiilor NAFTA, că va veni o propunere din partea Statelor Unite. Eu cred că dacă ne punem de acord despre o eventuală cooperare pe viitor, UE-SUA, trebuie să ne pregătim. Nu putem spune că reluăm discuțiile um, înghețate în decembrie 2016, ci trebuie să vorbim despre cum am dori să arate propria evoluție politică a Uniunii. De dimineață nu am avut posibilitatea să particip la runda de discuții cu Mexicul. Spunea colegul Salafranca foarte bine să nu ne punem într-o poziție în care să depindem de evoluția discuțiilor NAFTA. Eu însă cred că ar trebui să ne gândim, să vedem în ce măsură avem un interes în astfel de discuții și eventuale acorduri. Eu cred că în textul nostru, în această direcție ar trebui să mergem. Cred că trebuie să luăm o poziție foarte clară, să conștientizăm nevoile actuale, interesele care există și să le aplicăm viitoare relații comerciale transatlantice. Mulțumesc pentru Emma McClarkin, domnul Saradin. For the third time in life. Mulțumesc pentru a treia și ultima oară iau cuvântul astăzi. Foarte pe scurt. Toată lumea știe că grupul nostru este un avocat puternic al unor relații comerciale transatlantice și legături economice cât mai puternice. Și asta nu doar din motive economice, ci din motive geopolitice. Noi întotdeauna am considerat că această legătură este una crucială, vitală și inevitabilă. Chiar și fără TTIP, cu toții știm că volumul de comerț reciproc și a investițiilor este imens și va rămâne așa. TTIP-ul ar fi adăugat poate un coeficient în plus, însă dacă deocamdată nu funcționează, nici nu considerăm că ar fi un dezastru. Acum, pe de altă parte, evident, ne-am dorit ca acele negocieri să fie relansate și în continuare credem că pot fi relansate. Poate, nu știu, cu o formulare diferită. Și Emma și eu am mers la anul acesta în septembrie în Washington, am discutat cu diferiți reprezentanți uh, oficiali și mm, există oarecare schimbare de opinie. Deci tipul încă nu e decedat și îngropat. Mai sunt în continuare șanse să continuăm. Așa cum uh, spunea și domnul președinte pe bună dreptate, ar fi fost câteva difere, diferențe în ceea ce privește uh, Uh, pe cei care se află acum uh, în uh, Casa Albă și um, în administrația actuală, am fi preferat ceva diferit, însă cred eu că dacă în momentul de față există astfel de discuții despre o relansare TTIP, trebuie să, să construim pe acestea și să vedem dacă într-adevăr o vom putea face, însă nu trebuie să comitem aceleași greșeli. Mai întâi trebuie să fim perfect transparenți, pentru că transparența Uh, este un element important pentru viitorul acestor relații comerciale și apoi trebuie să fim foarte, foarte clari care vor fi ambițiile noastre. Clar și în ceea ce privește anumite puncte de vedere divergente. Și trebuie să dezvoltăm și o formă de comunicare, o strategie de comunicare viabilă uh, pentru a evita neînțelegerile. Trebuie să, dăm, să fim proactivi. Acum, situația este de așa natură în momentul de față încât comerțul global este mai uh, scăzut uh, pentru prima dată comparativ cu creșterea economică și asta pentru prima dată de o jumătate de secol. Și noi credem că această situație reprezintă un argument suficient pentru a avea un comportament rațional și este un argument suplimentar pentru a promova comerțul cu cea mai mare economie din lume, care în continuare e totuși SUA. Mulțumesc! Frau Beghin. Grazie, Presidente. Movimentul 5 Stelle... Mulțumesc, domnule președinte. Mișcarea 5 uh, Stele, după cum știți, întotdeauna s-a opus uh, TTIP-ului. Și nu pentru că nu suntem pentru schimburi comerciale sau pentru liber schimb, sau pentru că nu ne-am dorit relații mai strânse cu SUA, ci din cauza conținutului acordului și influenței acestuia asupra cetățenilor, asupra, spre exemplu, unor capitole cum ar fi indicațiile geografice, poziția sa în ceea ce privește îngrijirile de sănătate, uh, principiul de precauție și așa mai departe. Este foarte clar că ceea ce a fost dat pe ușa afară nu mai poate să se întoarcă pe fereastră în ceea ce privește legăturile noastre cu uh, SUA. Comisia își dorește să încheie niște acorduri cu SUA pe anumite sectoare, cum ar fi sectorul autoturismelor sau sectorul farmaceutic. există sectoare în care, da, e foarte bine să armonizăm sistemele noastre, cum ar fi sectorul autoturismelor. Și mă gândesc că ar fi bine dacă am reușit să ajungem la un acord cu SUA. pe acest subiect, pentru că toate aspectele importante de sunt aspectele tehnice. Deci nu e un prejudiciu pentru cetățeni. Însă va trebui să fim foarte vigilenți și să negociem doar în acele sectoare în care principiul de precauție uh, va fi aplicat. Acum, în serviciile pentru uh, cetățeni, știm foarte bine că există deja mai multe dosare în uh, cadrul OMC care pun sub semnul întrebării normele europene. Deci, în continuare, trebuie să fim atenți, prudenți. Suntem pentru o cooperare tehnică de la caz la caz împreună cu SUA, însă trebuie să evităm ca anumite aspecte ale TTIP care erau uh, contrare intereselor cetățenilor să nu fie din nou preluate. Mulțumesc, care cuvântul domnul David Martin. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Noastră v-ați început prezentarea, domnule președinte, spunând că trebuie să discutăm cum putem să îmbunătățim relațiile cu SUA. Și ați împărtășit punctul de vedere pe care îl împărtășesc și eu, și anume că uh, SUA încearcă să facă cât mai puține, să aducă cât mai puține daune cu putința acestei relații. Deci ideea este că există loc și de mai bine în relațiile noastre cu SUA și trebuie să minimizăm prejudiciile într-o primă etapă și într-o a doua etapă. Ideea ar fi să vedem cum putem relansa și nu știu care e terminologia potrivită, să relansăm discuțiile într-un sistem global, eventual uh, Uh, iar pe termen mijlociu și lung, cred că ar fi bine să ajungem la un acord bilateral cu SUA. Însă nu cred că asta s-ar putea întâmpla sub administrația actuală. Apoi, un alt exemplu, când ați spus că uh, un, un exemplu care poate ilustra această dorință de a minimiza uh, prejudiciile prezintă cazul bombar, bombardier. E clar că SUA încearcă să-și proteze, protejeze piața sa internă și e vorba de o măsură protecționistă au uh, împiedicat vânzarea bombardier pe piața SUA, au amenințat firma spunând că ar exista prejudicii din partea vânzărilor uh, um, pentru vânzările Boeing, contractele pe care bombardier le-a câștigat cu Delta Uh, în mod normal ar fi trebuit să intre în vigoare după 2020. Deci cred că e o lovitură față de întreprinderea uh, Boeing. Acum n-am să merg mai departe pentru că e un caz foarte specific. Dar uh, nu știu dacă într-adevăr vânzările Bombardier sunt în concurență cu vânzările Boeing. Ei ce au încercat este să contracareze eforturile Boeing de a intra pe această piață și cred că asta pune sub semnul întrebării întregul concept. E clar că există anumite obligații impuse de, ca urmare a acestui dosar bombardier. Dar uh, noi am avut tot felul de discuții pe acest dosar, pe măsurile ce se impun, pe alte eventuale măsuri de protecționiste care au fost luate. Și cred că am ajuns într-un moment în care noi, ca Uniunea Europeană, trebuie să luăm o decizie și să vedem clar și să deschidem ochii a ceea ce fac americanii și ce face președintele Trump și știu că uh, și dumneavoastră ați ajuns la această concluzie. Există foarte multe măsuri protecționiste e, um, și noi avem o poziție antiprotecționistă, însă este foarte clar, așa cum au spus și alții, există o astfel de abordare americană care s-ar putea să inspire și alte națiuni. Și uh, cred că vom fi victime la un moment dat și sunt tare curios să știu ce dorește să facă Comisia în acest sens. Darling. Mulțumesc, doamna Dali. Mulțumesc. Nu pot decât să preiau cele spuse de David pentru a suplimenta și să recunosc că, da, există o delegație bombardier din nordul Irlandei astăzi și ieri în Parlamentul European și mi s-a părut foarte trist Uh, ca din partea propriului meu guvern să nu se găsească o soluție, să fie oamenii nevoiți să vină să vorbească la Bruxelles cu oficiali, în, în loc să aibă reprezentanți din partea ministerilor care să-i ajute să apere locurile de muncă și să-i sprijine. Noi în continuare suntem stat membru al Uniunii Europene și uh, Cred că ar trebui să se țină seama de acest aspect. Apoi, întrebare scrisă către comisie am adresat acum o lună de zile și am întrebat dacă guvernul britanic a răspuns într-un fel sau altul față de cazul bombardier. Um, am fi vrut să știm din partea lui Guido ce răspuns ne poate da, dacă a primit ceva detaliat, care sunt legăturile care au existat, discuțiile cu reprezentanții guvernului britanic pe cazul bombardier. În următoarea perioadă, dumneavoastră ați subliniat că există diferite case, cazuri, uh, spre exemplu măslinele sau... Uh, dar vom avea un meci, un adevărat meci de tenis care cu SUA care a început deja de ceva vreme și care mâi, cât de curând va fi în văzul lumii. Și ce am constatat și cazul bombardier demonstrează mult foarte clar este faptul că întreprinderi precum Boeing sau a, care au interese investiționale sub administrația Trump uh, au șanse mari pentru a promova o agendă foarte anticoncurențială în aceste sectoare. Și sunt de acord cu David. Eu cred că pentru președintele Trump el e de fapt un om de afaceri și înțelege foarte bine când oamenii discută față în față. Și cred că în mod colectiv noi va trebui să fim în măsură să discutăm cu el față în față. Și poate să avem o atitudine diferită de ceea ce am avut în trecut, când am avut uh, o poziție colectivă pentru a apăra anumite locuri de muncă în 2003, în 2005, pe administrația Bush, dacă vă amintiți, a neamenințat cu anumite bariere uh, vamale pe anumite tipuri de produse și la momentul respectiv ministrul nostru din Regatul Unit a venit și a spus stați puțin că noi avem, se pare, o relație foarte specială cu SUA și ce încearcă ei, uh, ce vom încerca este să reducem acele bariere tarifare și vă amintiți ce s-a întâmplat cu portocalele. Uh, Uh, s-a redus până la urmă acele tarife uh, și s-a evitat un adevărat război comercial. Dar acum cred că situația e diferită. Noi în mod colectiv trebuie să demonstrăm că aceste cazuri individuale nu trebuie să reprezinte un fel de calapod reproductibil. Și cred că aș, ar fi momentul să ne spună și Comisia ce intenții are. În ultimele luni uh, e ca și cum n-am înțeles încă faptul că administrația Trump nu e neapărat în continuare membru al familiei noastre. Ne comportăm ca și cum ar fi, dar uh, n-am îndrăznit încă să uh, ridicăm un pic tonul, dar știm că există foarte multe locuri de muncă care acum sunt uh, pe punctul de a se pierde. Gândiți-vă la cele din Belfast pe cazul bombardier. Um... Și acum Comisia. Ce părere aveți? Mr. Huben. Thank you very much and it's a pleasure to uh, be back here today and Mulțumesc, e o plăcere să fiu astăzi aici în mare. Susțin ceea ce ați spus în uh, observațiile introductive și să vă spun uh, cum uh, evaluăm noi situația în activitatea de zi cu zi cu colegii din Statele Unite. Da, sunt, au trecut, a trecut un an de la alegeri, cam de 9 luni e în uh, poziție guvernul. Interesant este de spus că o serie de posturi la nivel senior nu sunt încă ocupate. La nivel comercial există trei funcții de, asist, de adjunct STR care nu au fost numiți. De aceea, reprezentantul uh, Statelor Unite joacă mai multe roluri sau pe mai multe poziții și asta arată problemele legate de ceea ce consideră Statele Unite că sunt prioritățile sale. În acest caz, uitându-ne la relațiile transatlantice, Alegerile au avut uh, efecte mari în domeniul politicilor comerciale, probabil mai mult decât în orice alt domeniu. Poate doar în domeniul schimbărilor climatice. Însă aceste politici sunt în continuare în dezvoltare. Trebuie să definim ce înseamnă naționalism economic în practică Există păreri diferite între guvernul lor și Partidul Republican. Congresul lor are competențe puternice în domeniul comercial. Există un proces de arbitraj care e în desfășurare acolo. Inițial am văzut că s-au concentrat pe aspecte bilaterale de deficit, pe aspecte de sector și unul cu investigații de securitate națională în domeniul oțelului și al aluminiului și un ordin executiv care a studiat uh, aspectele de achiziții agenda mai largă a Statelor Unite începe să capete substanță, iar cea mai vizibilă parte ține de negocierile NAFTA, pentru că e o negociere purtată destul de intens. Există runde de negociere la câte 3-4 săptămâni și toate propunerile sunt depuse deja. Nu avem acces la acestea, nu sunt publice, dar cam, cam știm pe ce se concentrează și se vede asta, de fapt, și în rapoartele publice. Și există 5 sau 6 domenii cheie pe care le putem identifica și odată ce le internalizăm, se vede ce înseamnă această politică în practică. Întărirea regulilor de origine, achiziții publice, soluționarea litigilor, acel așa numit capitol 19, soluționarea litigilor cu investitorii și o clauză de caducitate pentru acorduri comerciale. Toate aceste propuneri sunt făcute făcute de administrația Trump, partenerilor uh, canadieni și mexicani și unele reprezintă limite peste care mexicanii și canadienii nu vor trece. Negocierile sunt dificile, asta e, e clar, iar termenul limită stabilit inițial la sfârșitul acestui an deci a fost mutat și acum sfârșitul primului trimestru din anul viitor. multă energie acestui director ISTR, care nu are adjuncți, se concentrează pe aceste negocieri NAFTA, iar celelalte priorități, în mod previzibil, reprezintă relația cu China. Această persoană, USDR, este singurul oficial al cabinetului care a participat la toate întâlnirile președintelui Trump cu lideri străini. Deci joacă un rol cheie, dar cum spuneam nu are uh, adjuncți. Și interesant din perspectiva politicilor este lansarea investigației 301 pe transferul de tehnologie. Au lansat asta în uh, august și acum este în curs de elaborare primul raport, cred că va fi publicat la sfârșitul lunii decembrie sau ianuarie. Și pe asta se concentrează, pe aceste două relații se concentrează administrația Trump în acest moment. Trump, um, NAFTA, pe de o parte, și un mare risc acolo, multe în joc, mai ales dată fiind și amenințarea retragerii din acord, ducând asta și la întrebarea care ar fi implicațiile, apoi rolul Congresului și sigur că și dumneavoastră sunteți interesați să urmăriți și să înțelegeți ce presupune acest acord. Și același lucru se aplică și relației cu China investigația 301, secțiunii 301, un instrument care nu a fost folosit în ultimii 50 de ani. A fost reactivat, curățat de praf și iată folosit. Poate duce la rezultate bune, dar nu e un lucru de la sine înțeles. Rămâne de văzut și este unul din motivele pentru care o poziție europeană în acest sens este importantă. Și dată fiind importanța acestei relații și faptul că avem o relație semnificativă cu China și probleme în acea relație menționate de Eva, pentru noi e important să urmărim acest subiect și să participăm la acele discuție. Acestea ar fi cele două domenii pe care se concentrează administrația americană. Noi ne cunoaștem propriile interese. Vorbeați, domnule președinte, de aspectele legate de OMC avem uh, subiectul negocierilor pe care l-ați menționat, avem agenda bilaterală, lucrăm pe acestea și dacă îmi permiteți să răspund foarte pe scurt, David și True s-au referit la cazul Bombardier. Ne-am întâlnit de dimineață cu colegii de la Bombardier, uh, ascultăm contribuim și colaborăm cu autoritățile americane în această investigație și cu autoritățile canadiene. Încă nu au fost impuse măsuri. Trebuie să așteptăm să vedem ce măsuri se vor anunța. Este clar că noi vom fi gardianul acestui proces și trebuie să ne asigurăm că instrumentele comerciale, atunci când sunt folosite, sunt folosite în mod corect și în uh, conformitate cu ceea ce pot face statele în aceste acorduri antidumping. Vom ține cont de acest aspect. Iar în acest caz concret au existat multe evoluții la nivelul uh, companiilor. Și există un mare interes european am urmărit cu atenție aceste aspecte, însă cred că e prea devreme să spunem ceva despre eventuale măsuri. Dar e suficient să spunem că tratăm cu atenție subiectul și cunoaștem uh, interesul nord-irlandez în acest sens. Mulțumesc încă o dată pentru cuvânt. Mulțumesc. Nu vreau să trag mari concluzii acum, mai sunt și alte puncte pe care le avem de discutat, însă întrebarea adresată, dacă n-ar trebui să reacționăm mai puternic, dacă n-ar trebui să renunțăm cândva la această așteptare, uh, partea cu vămuirea anumitor produse din oțel ține de 9 luni. Cercetările legate de carnea cu hormoni, da, eu cred că ar trebui să ne gândim la reacția noastră și să ne ascuțim armele, să ne pregătim armele. Bine, asta încheie acest punct și revin în rolul de președinte al acestei comisii. După coordonarea cu AFET, vom stabili un calendar pe care vi-l vom distribui. Următorul punct, 15, cel preferat pentru mine. Punctul diverse. Bănuiesc că nu există nimic de adăugat la diverse. Și punctul 16, următoarea întâlnire, 22 și 23 noiembrie. Și atât din partea mea, weekend plăcut!